Uh, Bună dimineața, haideți să începem ședința. Regimul lingvistic este complet, aproape complet, lipsește croata. Un membru al uh, comisiei, Angles Langheries, își sărbătorește astăzi ziua de naștere. De naștere. Nu este în sală, uh, dar uh, poate o întâlniți mai târziu, cine știe, dacă este în incinta Parlamentului. Vreau doar să vă informez că puteți să o felicitați. De asemenea, vreau să vă informez că în conformitate cu, uh, cu regulamentul privind traducerea uh, amendamentelor pentru comisii, traducerile în croată nu vor mai fi uh, disponibile, cel puțin la nivelul comisiei. De asemenea, avem uh, o serie de vizitatori în uh, sală. Avem aici invitați câți, câțiva studenți la jurnalistică care ne vor urmări astăzi. Uh, cel puțin pe uh, durata voturilor. De asemenea, doamna Cunova a invitat 21 de vizitatori care ne vor uh, onora cu prezența lor între orele 11 și 12.30 astăzi. Prin urmare, vă rog să fiți conștienți de faptul că oamenii ne ajută, ne ascultă nu doar pe calculator, pe internet, ci mai avem și vizitatori în sală. La punctul 3 de pe ordinea de zi, vă întreb dacă există obiecții legate de procesele ver verbale. Ei bine, dacă nu, atunci le vom adopta fără modificări. Mulțumesc! Trecem la punctul 4 de pe ordinea de zi. Este vorba despre raportul anual pentru anul 2013 cu privire la Banca Centrală Europeană. Îi voi da acum cuvântul raportorului, domnul David Casa, de la PPE. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule preș- doamnă președinte. În acest proiect de aviz avem o serie de elemente esențiale. Știți prea bine, există limite legate de numărul de cuvinte într-un aviz, însă mă aștept ca numărul totuși de cuvinte să crească pe parcursul procedurii. Uh, care sunt comentariile mele? Salut scăderea ratei șomajului, de asemenea salut îmbunătățirea unor uh, indicatori privind ocuparea. E drept că acești indicatori nu sunt neapărat pozitivi pentru toate statele membre, însă avem o tendință pozitivă de ansamblu pe care nu putem decât să o salutăm. Sunt într totul de acord cu recomandările BCE cu privire la um, la măsurile de consolidare fiscală care trebuie să fie subliniate și implementate pentru că ajută creșterii economice. În ceea ce privește Uniunea Economică și Monetară. De asemenea, salut uh, recomandarea BCE de a îmbunătăți func- funcționarea acesteia. Însă, bineînțeles, reformele economice și fiscale ar putea să meargă mai departe pentru a ne ajuta să atingem obiectivele dorite. Ei bine, raportul este foarte scurt. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare amendamentele dumneavoastră și comentariile dumneavoastră, care cu siguranță vor apărea pe parcurs. Vă mulțumesc! Mulțumim, domnule Casa. Dăm cuvântul uh, socialiștilor și democraților. Domnul Lopez. Uh, Mr. Lopez is not... Văd că domnul Lopez nu este în sală. În cazul acesta, îi dau cuvântul doamnei Trebesus de la ECR. Nici domnia sa nu este în sală. Mai așteptăm pe cineva? Dăm cuvântul uh, reprezentantului ALDE, doamna Hartkin. Vă mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorului pentru acest aviz purtam o altă conversație în momentul prezentării raportorului, însă am citit cu atenție raportul, vă asigur. Câteva comentarii cu privire la raportul privind uh, BC. Trebuie să recunosc că cu siguranță pe parcurs vor mai veni, apărea și alte comentarii. Dar dați-mi voie acum să vă spun că poate imaginea creată de domnul Caza e poate prea pozitivă. Da, caracterul pozitiv e important, dar totuși, în, la punctul 1 vorbește despre scăderea ratei șomajului uh, la nivel european între 2012 și 2013. E drept, dar dacă vă uitați la cifrele pentru 2012, vă veți da seama că poate uh, cifrele sau tendința nu este chiar atât de clară. Uh, prin urmare, cred că ar trebui să mai echilibrăm aici formularea. De asemenea, la aliniatul 5, domnul Casa uh, salută recomandarea făcută de BCE statelor membre în ceea ce privește creșterea flexibilității pe piața muncii. Uh, da, flexibilitatea e bună, însă eu consider că nu aceasta ar trebui să fie singurul comentariu pe care îl facem cu privire la reforma pieței muncii. Ei bine, eu cred că mai există și alte reforme pe care trebuie neapărat să le menționăm. De asemenea, trebuie să vorbim despre șomajul în rândul tinerilor. Și Cam atât. Mai există și alte comentarii sau ar mai exista și alte comentarii, însă pe ansamblu raportul este unul bun. Voi depune câteva amendamente și cu siguranță vom putea colabora eu și raportorul foarte bine pe marginea acestui subiect. Mulțumesc! Mulțumesc! Îi dau acum din nou cuvântul doamnei Trebesius de la ECR. Domnia sa ni s-a alăturat. Aveți cuvântul? Bună dimineața! Și eu am citit uh, acest proiect de aviz și trebuie să recunosc că în mintea mea au apărut o serie de întrebări. Spre exemplu, vrea, aș vrea să știu de unde anume au apărut cifrele de la aliniatul 1, 20,8%. Pentru că această cifră ne arată că scăderea ratei șomajului este una masivă, dar datele Eurostat pe care le-am consultat eu nu ne arată lucrul acesta. De asemenea, vreau să aflu ce înseamnă, de fapt, consolidarea bugetară care promovează creșterea economică. Uh, întreb asta pentru că în Uniunea Europeană nu avem nici consolidare bugetară și nici creștere economică. Mai există elemente pe care nu le consider problematice, însă uh, cu toate acestea vom depune o serie de amendamente. Vă mulțumesc! Mulțumim! Îi dăm cuvântul domnului Ieric de la GUE. Vă mulțumesc, doamnă președintă! Vreau să-i mulțumesc colegului nostru pentru acest uh, proiect de aviz. Însă, la fel ca și antevorbitorii mei, va trebui să subliniez problemele pe care ni le pune acest uh, proiect de aviz. În primul și în primul rând, nu putem observa o, o scădere a ratei șomajului la nivel european, uh, precum ni se spune în raport. Din potrivă, în realitate se întâmplă exact contrariul. De asemenea, la punctul 3 se vorbește despre, despre consolidarea bugetară propice, care este propice creșterii economice. Ei bine, toată lumea știe că în momentul de față Uniunea Europeană se confruntă cu o scădere economică și de asemenea cu deflație și toate acestea au o serie de efect, uh, efecte negative asupra cetățenilor și uh, pieței muncii. De asemenea, la un aliniat ni se repetă că e necesar ca Banca Central Europeană Centrală Europeană să sprijine reformele politice care sunt uh, implementate în uh, Uniunea Europeană în ceea ce privește piața muncii și, de asemenea, când ni se vorbește despre flexibilitate și despre îmbunătățirea condițiilor oferite companiilor pentru, uh, crește, pentru creșterea numărului de locuri de muncă oferite, ei bine, toată lumea înțelege din aceste cuvinte care sunt eșecurile cu care ne-am confruntat până în momentul de față în Uniunea Europeană. Eu nu cred că putem uh, sprijini o astfel de formulare lipsită de nuanțe. Um, există o serie de alte precizări pe care trebuie să le facem cu siguranță. Spre exemplu, de ce nu ne întrebăm de ce uh, Banca Centrală continuă să sprijine prin politica sa de credite băncile private și nu uh, companiile sau uh, Um, aspectele sociale în vreun fel. Ei bine, există multe probleme care reies din punctul meu de vedere din acest raport. Voi verifica cu siguranță absolut toate cifrele menționate aici. Acum, în ceea ce privește uh, recomandarea mm, care, uh, pe care ar trebui să o urmăm, să o sprijinim, ei bine, eu nu sunt de acord cu această recomandare sau cu aceste recomandări. Voi depune o serie de amendamente și cine știe poate vom ajunge la un consens. Vă mulțumesc. Urmează doamna Deli din partea verzilor. Înainte, înainte de a vă da cuvântul, uh, stimați colegi, uh, îi voi da cuvântul și doamnei Laura Aghia de la EFDD. Bună ziua, mulțumesc, doamnă președinte. Trebuie să facem câteva comentarii în ceea ce privește acest uh, aviz formulate către colegul nostru, domnul Casa. La aliniatul 1, trebuie să spunem că ne aflăm într-o situație macroeconomică în care calculele generale cu privire la uh, evoluțiile uh, ratei șomajului în ultimii trei ani de zile nu ne ajută absolut deloc. Pentru că chiar dacă imaginea generală este acest, aceasta, nu trebuie să uităm că există țări în care situația sau tendințele acestea nu sunt neapărat uh, evidente. Spre exemplu, în Italia tendința aceasta generală nu se reflectă absolut deloc. Prin urmare, suntem de părere că situațiile din diferitele state membre trebuie să fie prezentate uh, separat uh, și uh, doar astfel am putea avea o imagine de ansamblu corectă. De asemenea, vreau să vă întreb de ce vorbiți despre salariile nominale în momentul în care vorbiți despre statele membre care nu fac parte din zona euro. Ar fi bine să aflăm uh, ce se întâmplă și în zona euro, nu? La alinatul 3 am de asemenea o întrebare și anume cum putem uh, să uh, vorbim despre creștere economică fără să ne gândim și la pactul fiscal, care este într-adevăr uh, o, um, un compendiu de reguli ce sufocă pur și simplu mediul de afaceri. nu putem uh, reconcilia acest pact fiscal cu uh, creșterea economică nici pe departe. Uh, recomandarea Băncii Centrale Europene cu privire la reformele pe piața muncii și la sporirea flexibilității, ei bine, din acest punct de vedere, eu sunt de părere că singura manieră de a cre- crește numărul de locuri de muncă și de a obține de asemenea creștere economică ar fi acela de a impune tuturor aceleași politici fiscale. Trebuie să ne asigurăm că fluxurile monetare nu se mai adresează doar băncile. Bineînțeles, băncile comerciale ar putea folosi uh, liniile acestea de creditare pentru a finanța activitățile economice, însă ne dăm seama că, în realitate, aceste fluxuri de finanțare nu sunt folosite decât pentru sprijinirea speculei. Ei bine, uh, în ceea ce privește aliniatul 7, care se referă la sistemul euro și la efectul, efectele acestuia asupra uh, tiparelor de consum ei bine, din punctul acesta de vedere, în țara mea, familiile nu mai prea pot alege ce anume uh, pot să, vor să consume și nu mai au nici uh, economii în uh, depozite. Din păcate, veniturile au scăzut și patrimoniul de asemenea a scăzut, pentru că acesta a, a trebuit să fie vândut pentru a permite familiilor să supraviețuiască. Vă mulțumesc. Urmează Sean, Simon, mulțumesc. În ceea ce privește aliniatul 5, dați-mi voie să vă spun că nu avem nevoie de mai multă flexibilitate. Nu avem probleme legate de flexibilitate pe piața muncii. piața sau uh, sectoarele pieței muncii în care există cea mai mare flexibilitate sunt tocmai acele sectoare în care nu prea există locuri de muncă. Flexibilitatea se referă în esență la tineri, la ucenici, la femei, tocmai acele categorii de angajați care se bucură de cele mai puține drepturi. Ei bine, acestea, aceste categorii sunt cele mai flexibile dintre uh, categoriile pieței muncii. Deci, iată, nu cred că avem nevoie de mai multă flexibilitate, pentru că, până la urmă, flexibilitatea e o scuză pentru exploatare și nu este nimic uh, sau nu ne ajută absolut deloc în creșterea numărului de locuri de muncă. Avem nevoie mai degrabă de locuri de muncă de calitate, de investiții. Uh, până la urmă, problemele Uh, legate de piața muncii sunt practic legate de, cre- uh, de scăderea cererii pe piață, cerere pe piață care a scăzut din pricina crizei economice. Vă rog frumos să nu vă lăsați și de flexibilitate fără a înțelege ce anume înseamnă, înseamnă această flexibilitate pe piața muncii. Haideți să ne dăm seama într-un final că flexibilitatea aceasta nu funcționează. Mulțumesc. Urmează domn, domnul Dominic Martin. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Vreau să mulțumesc comisarului care ne-a făcut aceste sugestii. Uh, antevorbitorul meu vorbea despre punctul 5, spunând că flexibilitatea creează mai degrabă șomaj decât locuri de muncă. Nu știu despre ce țară vorbește antevorbitorul meu, dar în Franța codul uh, muncii, care este foarte sever, ne aduce în următoarea so- ă, situație. Companiile mici cu mai, puține, mai puțin de 10 angajați ă, nu prea ă, își doresc să mai angajeze noi oameni și să folosesc de sistemul de ucenicie. Ei bine, tocmai în Franța avem nevoie de mai multă flexibilitate. În ceea ce privește rata șomajului care ar fi scăzut, ei bine, nu știu unde o fi scăzut, dar în Franța nu. S-ar putea însă ca aceste cifre pe care ni le prezintă raportul să se datoreze mai degrabă mai degrabă uh, creșterii locurilor de muncă precare și numărului de locuri uh, de muncă oferite stagiarilor. Uh, lucru care, bineînțeles, că nu ne poate uh, încânta. De asemenea, se vorbește aici despre situația din zona euro. Uh, Uh, și, sau mai, mai degrabă nu se vorbește despre situația din zona euro, ci despre situația din statele din afara zonei euro. Și situația din aceste state pare să fie mai uh, înfloritoare decât uh, situația din zona euro. Prin urmare, iată, începem să înțelegem că moneda unică ne cam, sau cântărește cam greu și din, păcare, din păcate greutatea sa este una negativă. De asemenea, ce vor, um, consolidarea bugetară. Ce ne spunea comisarul? Ne spunea cu, că prin acest pact de austeritate se vor uh, crea locuri de muncă. Ei bine, de vreo 10 ani de zile ne dăm seama că lucrurile nu stau chiar așa, ci uh, merg chiar în direcția contrară. În ceea ce privește punctul 4, uh, ei bine, acest punct 4 uh, duce la o scădere a sub- suveranității pentru statele membre și tocmai de aceea noi nu putem decât să nu fim de acord cu acest transfer de suveranitate. Am vorbit deja despre punctul 5. Uh, cu punctul 6 suntem de acord și la punctul 7 în continuare reflectăm. Vă mulțumesc pentru atenție. Domnul Fontulis. Vă mulțumesc, doamnă președinte. În primul și în primul rând, aliniatul 1, scăderea ratei șomajului. E bine, nu cred că această cifră reflectează realitatea. Datele ne arată că, din potrivă, rata șomajului crește și crește într-un ritm uh, absolut accelerat, ca urmare, în special, a noilor condiții pe care trebuie să le îndeplinească o serie de companii mici și care, care companii nu reușesc să îndeplinească aceste condiții. Prin urmare, în momentul de de față, trebuie să ne gândim cum anume să salvăm o serie de locuri de muncă deja existente. În ceea ce privește flexibilitatea pe piața muncii, ei bine, flexibilitatea aceasta înseamnă de cele mai multe ori uh, exploatare de cele mai multe ori, în momentul în care vorbim despre flexibilitate, angajații sunt transformați pur și simplu în sclavi. În ceea ce privește zona euro acum, dacă ne uităm la statele membre, ne dăm seama că, într-adevăr, sau în realitate, uh, veniturile angajaților scad din ce în ce mai mult. Domnul Balas, vă mulțumesc, uh, doamnă președinte. În ceea ce privește situația Franței, ei bine, putem vedea lucrurile și dintr-o altă perspectivă. În Franța avem uh, o dinamică din demografică importantă și, de asemenea, avem 150.000 uh, de noi locuri de muncă și tocmai de aceea avem nevoie de creștere economică. Precaritatea în Franța există într-adevăr pentru că, din păcate, majoritatea locurilor de muncă create în Franța sunt precare. există noi tipuri de contracte de muncă care sunt precare și care, prin urmare, favorizează șomajul. În ceea ce privește uh, scăderea rata scăderii uh, șomajului, să nu uităm uh, să nu uităm uh, masca pe care ar putea să o pună în fața realității uh, datele statistice. Dacă această cifră statistică citată în, această, în acest uh, raport nu este privită în deplinătatea sa, atunci nu mergem niciunde. Pentru că din cele, de cele mai multe ori scăderea ratei șumajului înseamnă de fapt crearea de noi locuri de muncă care sunt de proastă calitate și precare iar lucrul acesta nu îl putem uh, sprijini. În același timp, trebuie să vă spun că BCE este în momentul de față obligată să spună aceleași lucruri, că e nevoie de reforme liberale pe piața muncii, că aceste reforme generează uh, creșterea economică, etc., etc. Deci, uh, Banca Centrală e obligată să spună aceste lucruri, dar nici măcar Banca Centrală nu mai crede în ele. În momentul în care domnul Draghi ne spune că Uh, e o problemă faptul că nu mai există uh, politici uh, suficient de solide puse în aplicare la nivelul statelor membre și ca urmare a acestui lucru toate liniile de creditare pe care le oferă Banca Centrală nu merg acolo unde ar trebui să ajungă, ei bine, acest lucru înseamnă că, iată, există politici care ar trebui să fie implementate la nivel național. De fapt, asta Asta ne spune domnul uh, Draghi. Nu ne spune uh, ceea ce am putea înțelege direct din această formulare. Deci, trebuie să vedem dincolo de cuvintele domnului Draghi, să vedem care sunt adevăratele intenții ale sale și să vedem cum anume putem face ca acele politici de care e într-adevăr nevoie să fie puse în aplicare. Vă mulțumesc, doamna Ribeiro. Obrigada, Sr. Presidente. Há aqui algumas notas que eu gostaria de fazer relativamente a este relatório. Uh, Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, și eu vreau să fac câteva comentarii pe marginea acestui subiect. În primul și în primul rând, analiza aceasta mi se pare mult prea pozitivă și uh, ea nu reflectă neapărat senzația pe care o au cetățenii europeni. În general și în special în Portugalia, uh, suntem foarte îngrijorați în legătură cu calitatea locurilor de muncă, cu, în legătură cu creșterea ratei șomajului. Și tocmai de aceea nu pot decât să-mi exprim o serie de rezerve legate de acest raport. În general, trebuie să, să spun că avem din ce în ce mai multe din ce în ce mai multă uh, precaritate. Uceniciile sunt la ordinea zilei sau uh, stagiile sunt uh, la ordinea zilei. Uh, în acest context e nevoie de crearea unor condiții propice pentru crearea de locuri de muncă de bună calitate. trebuie să subliniem faptul că există în continuare state membre ale Uniunii Europene în care condițiile de muncă sunt foarte precare. E drept și statele membre trebuie să facă din ce în ce mai multe eforturi pentru ca uh, calitatea locurilor de muncă să crească, dar lucrul acesta trebuie să-l spunem clar. Vă mulțumesc. Un reprezentant al Comisiei dorește oare să intervină? Nu, se pare că nu. Casa uh, atunci, poate, domnul Caza, raportorul nostru, dorește să ia cuvântul din nou în încheierea dezbaterii. Vă rog. Da, mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc. Avem un raport aici în care nu putem uh, spune tot ceea ce ne-am dorit să spunem, dar trebuie să prezentăm un raport care să fie pe cât de echilibrat posibil. Eu sunt de acord cu majoritatea colegilor mei care au luat cuvântul astăzi, pentru că dacă vorbim despre crearea de locuri de muncă, trebuie să fim foarte atenți. Vorbim despre locuri de muncă în condiții precare și trebuie să fim atenți pentru că raportul BCE nu menționează acest fel de locuri de muncă și nici um, locurile de muncă cu uh, timp, la timp parțial. De aceea salut comentariile făcute de colegii mei din diversele grupuri politice și voi încerca să ajung la o soluție echilibrată, astfel încât raportul acesta să reprezinte pe toată lumea. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Până pe 6 noiembrie avem termen pentru depunerea amendamentelor și în decembrie 1 sau 2 se va adopta la Emplă, pe 8 decembrie la Econ și după aceea vom ajunge la plenară în luna februarie 2015. Vă mulțumesc că uh, deocamdată aici se încheie dezbaterea. Trecem acum la următorul proiect de aviz în legătură cu Banca Europeană de Investiții, raportul anual pe anul 2013 și am să dau acum cuvântul pentru a doua oară domnului Caza. Vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. Ca și în avizul anterior, și aici am avut o limită în ceea ce privește uh, mărimea acestui text, deci am încercat uh, să ajung un echilibru în limitele impuse. BEI a oferit uh, salută faptul că ar trebui să se ofere noi oportunități și locuri de muncă pentru tineri, ținând cont de cererea pe piața muncii. Faptul că facem investiții în tineri ar putea ajuta pentru a putea preveni eventuale probleme de ocupare pe viitor. Și uh, salut faptul că BEI a cheltuit deja un uh, miliard în acest domeniu. Am încredere că vom face toate eforturile pentru a susține în continuare inovarea, însă inovarea poate fi și riscantă pentru cei care sunt incluși în astfel de activități. De aceea, antreprenorii ar trebui să fie susținuți și cred că e nevoie de măsuri de finanțare care să fie disponibile pentru IMM-uri care au un risc crescut. Salut și fondurile suplimentare de susținere a IMM-urilor printr-o finanțare suplimentară. Este un lucru pozitiv faptul că BEI a crescut finanțarea IMM-urilor cu 50% față de anul 2012 și ținând cont de rolul important al IMM-urilor pentru crearea de locuri de muncă, această tendință ar trebui să continue. În ceea ce privește metoda de evaluare, cer BI să acorde o importanță deosebită criteriilor utilizate în ceea ce privește calitatea și siguranța locurilor de muncă și să acorde o importanță deosebită locurilor de muncă pentru tineri, astfel încât să construim o Europa durabilă. Și pentru a mă referi în continuare la problema tinerilor, vreau să salut uh, inițiativa pentru tineri a BEI, pentru că prioritatea acesteia este aceea de a oferi un loc de muncă durabil tinerilor. Vă mulțumesc pentru atenție și aștept comentariile dumneavoastră și, bineînțeles, amendamentele. Vă mulțumesc! Thank you. Mulțumesc! Nu știu dacă domnul Lopez a venit din partea grupului SID. Nu, nu este prezent. Atunci am să dau cuvântul doamnei Trevesius din partea grupului ECR. Dziękuję bardzo, Pani Przewodnicząca. Okay, so you are taking the position for... Înțeleg că vorbiți în uh, locul doamnei Trebesius din partea grupului ECR. Foarte bine, vă rog. Mulțumesc, doamnă președinte. În general, sunt de acord cu evaluarea pozitivă făcută de raportor. Referitor la asistența financiară pentru IMM-uri și programele de susținere a ocupării în rândul tinerilor, Și salut de asemenea faptul că raportorul a subliniat importanța implicării în microfinanțare pentru a lupta împotriva excluziunii sociale. Totuși, elementul cel mai valorat din acest raport, din punctul meu de vedere, este faptul că BEI în anul 2013, sau cel puțin după uh, ceea ce se afirmă în acest text, BEI a început să trateze fiecare stat membru în funcție de propriile sale nevoi, așa cum se arată la pagina 4 a acestui aviz. Se vorbește aici despre soluții specifice pentru Grecia, pentru Cipru și alte țări. Cred că acesta este un lucru foarte bun. Este o tendință prin care se acordă atenție fiecarei, fiecărui stat membru în parte, creând instrumente financiare adecvate pentru fiecare caz. Inițiativa investițiilor pentru tineret este și ea foarte importantă, este o inițiativă pe care o salut, bineînțeles, și aș avea o singură problemă aici, care de altfel a fost menționată aici la Parlament de mai multe ori până acum, chiar și în cadrul audierilor pe care le-am organizat. Se vorbește deseori despre mobilitate ca fiind un lucru negativ la momentul actual. Vorbim de uh, fuga de creiere din anumite țări, țările care trec printr-o situație de criză. Și un alt comentariu pe care aș fi dorit să-l fac este cel referitor la creșterea cofinanțării în ceea ce privește eficiența energetică la nivel național. Bineînțeles că este important ca astfel de proiecte să includă și surse de energie tradițională și ar trebui să încercăm să creștem eficiența energetică și în uh, aceste ramuri tradiționale ale industriei, deci unde se utilizează resurse energetice tradiționale. Noi vom prezenta, bineînțeles, și amendamente la acest raport. Mulțumesc! Mulțumesc și acum uh, Uta Steiner din partea grupului uh, SID. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate, raportul acesta nu este chiar atât de prost precum uh, precedentul. Din punctul nostru de vedere, accentul pe IMM-uri trebuie să fie unul cât se poate de puternic, dar nu trebuie să ne liptăm, să ne limităm neapărat la IMM-uri. E important să vorbim și despre investiții în tineret și în uh, abilități și, bineînțeles, uh, programul Progres, instrumentul de microfinanțare Progres trebuie să, și importanța acestuia trebuie neapărat să fie subli, subliniate. Dar mai avem nevoie de investiții în formare, educație și în energii regenerabile și toate aceste elemente vor fi incluse în amendamentele noastre. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Harkin, acum. Mulțumesc, doamna președinte foarte pe scurt. Cred că la acest aviz eh, pot eh, avea o atitudine mai pozitivă față de raportul domnului Casas. Avem un aviz bun în fața noastră și aș face doar una sau două comentarii. Ah, se vorbește de angajamentul luat de vicepreședintele Kaitainen pentru ca BEI să raporteze progresele făcute în domeniul um, ocupării tinerilor și a educării acestora în următorul raport. Acesta este un punct esențial. De asemenea, în ceea ce privește progresele făcute la instrumentul de microfinanțare, și acesta este foarte important și pentru a susține categoriile vulnerabile până în anul 2020. Aceasta este o veste bună pentru Parlament, pentru că cei care erau în mandatul anterior știu foarte bine că am luptat foarte mult pentru ca progrese în acest instrument să se realizeze. Sunt de acord și cu colegul de la ECR, care spune că BEI are acum o abordare specifică pe țară, ținând cont de nevoile fiecarei țări în parte. Și faptul că se centrează mai mult acum pe uh, niște pe obiective la jumătatea parcursului și pe faptul că se ajută IMM-urile și companiile de mărime mijlocie. Cred că este important să ajutăm nu doar cele mici sau cele mari, ci și cele mijlocii. Și vom avea câteva amendamente la acest aviz, dar în principiu cred că este un aviz pozitiv. Mulțumesc! Mulțumesc, nu știu dacă din partea GUE dorește cineva să ia cuvântul. Nu? Atunci, uh, doamna Carimadeli, din partea verzilor, nu? Din partea uh, FDD, Laura? Da, mulțumesc, doamnă președintă. E adevărat că Contribuția BEI pentru economia europeană este esențială, avem totuși câteva observații de făcut, pentru că rezultatele până în ziua de astăzi nu sunt deloc eficiente. Acest instrument a fost activat într-un moment în care criza era destul de înaintată, deci daunele erau foarte clare pentru toată lumea. Și faptul că s-au utilizat uh, diverse mecanisme pentru a depăși aceste consecințe negative ale crizei uh, era un lucru destul de greu de făcut. Iată de ce, pentru a avea un adevărat instrument eficient, ar trebui ca acesta să fie activ într-un uh, moment de timp foarte dificil, pentru că criza a început exact în urmă cu 5 ani iar rezultatele nu se văd nici până în ziua de astăzi. Un alt comentariu. Este important să se facă investiții în tineret, dar vei a face acest lucru doar dacă nu mai acordă importanță acelui rating AAA care era important înainte pentru ei. Spun asta pentru a arăta că câteodată nu este atât de important să menținem normele pentru a ajunge la un nivel foarte ridicat uh, de uh, eficiență. E vorba aici, în primul rând, de instrumentele cele mai potrivite pe care trebuie să le oferim, în special tinerilor. Trebuie să facem investiții pentru tineri. În încheiere, aș vrea să prezint aici un lucru uh, specific țării mele, Italia. De multe ori, cei care primesc astfel de investiții în Italia sunt marile companii în domeniul infrastructurilor, al energiei. Ei primesc 35%. Și pentru industrie, dezvoltare și cercetare mai rămâne doar 10% disponibil. Dacă facem uh, un calcul simplu, vedem că uh, IMM-urile, care sunt cele ce ar trebui să, se bene să aibă cel mai mult de profitat de pe urma acestor investiții, profită cel mai puțin, cel puțin în Italia. Așa că noi, bineînțeles, vom prezenta amendamente la acest aviz. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum domnul Mann, vă rog. Ähm, Mulțumesc, doamnă președinte. Iuta spunea din partea socialiștilor că trebuie să includem și alte companii, că nu e de ajuns cu IMM-urile și eu nu sunt de acord cu asta. IMM-urile sunt cele care generează cele mai multe locuri de muncă și cel mai mult, mare proces de formare pentru tineri. Deci trebuie să începem cu ele pe aici, trebuie să începem pentru a avea măsuri eficiente și sunt foarte mulțumit că avem o astfel de dezbatere. Există aici colegi care au spus, pe bună dreptate, că există o configurare diferită în funcție de fiecare țară, pentru că în unele țări e vorba de companii mici, în altele de companii mari. Așa că mi se pare bine că facem o astfel de diferențiere în funcție de fiecare stat membru, în funcție de propria sa situație și structură a mediului de afaceri. Cred că această abordare este cea potrivită. Pe de altă parte, mă bucur că bei a avut o astfel de atitudine și acesta este un raport pe anul 2013, să nu uităm acest lucru. Cred că rezultatele sunt bune dacă au crescut fondurile pentru IMM-uri, de exemplu, cu 50%. Raportorul a spus-o deja și sunt de acord cu asta. Un al doilea comentariu. Problema mobilității. E adevărat că mobilitatea are două fațete. Unii spun că mobilitatea poate fi promovată prin finanțare Însă mobilitatea e importantă și pentru a acționa în alte domenii și dacă nu ar fi existat astfel de ajutoare, nu, um, nu am fi dispus de o astfel de mobilitate. Iată de ce ea trebuie văzută ca un lucru pozitiv. Nu trebuie să ne gândim că asta ar crea mai mulți nomazi, de exemplu. Nu, trebuie să vedem care este partea bună a mobilității și cred că mulți tineri ar avea de câștigat dacă ar trece dincolo de frontierele naționale, ar avea multe de învățat. Un ultim comentariu. Mulți spun cât de importantă este microfinanțarea și programul Progres. Pentru mine este un program care este destul de puțin cunoscut. Este prea puțin cunoscut de opinia publică și cred că aici este principala problemă. Mi-aș dori ca cineva să aibă o idee în acest sens. Comisia Europeană spunea la un moment dat că atunci când dispunem de programe, de anumite programe, dorim să promovăm și proiecte și programe la care nu știm exact dacă vom avea rezultate bune sau nu, deci programe care să aibă un anumit nivel de risc. Asta nu înseamnă că irosim banii, nu, înseamnă că experimentăm, că profităm de diversele oportunități de care dispunem și mi se pare un lucru foarte bun. Câteodată putem avea rezultate pozitive. Trebuie să menținem o astfel de marjă, așa că raportul în principiu este unul bun, vom avea și câteva amendamente pe care le voi prezenta, dar în principiu principiu, uh, rezultatul textului este unul pozitiv și cred că și la Comisia ECON, unde uh, sunt membru, cred că vom putea ajunge la un aviz pentru a spune BEI ce ar trebui să facă cu aceste fonduri. Mulțumesc și acum domnul Martin. Merci, Mulțumesc, doamnă președinte. S-a spus deja aici că chiar dacă rezultatele nu sunt uh, atât de bune pe cât cele așteptate la nivelul BEI, cred totuși că propunerile și sugestiile făcute de domnul Casa sunt uh, excelente. Mă rog, poate exagerez, dar oricum sunt bune, sunt demne de acceptat și e vorba de măsuri care trebuie promovate pentru toate statele membre. Vă mulțumesc! Thank you, madam. Mulțumesc, doamna Iașloveca. Mulțumesc, doamna președintă. Și eu sunt de acord cu ceea ce a spus antevorbitorul meu. Într-adevăr, este un aviz excelent și vreau să îl felicit pe raportor. Cred însă că există aici un element unde ar trebui să acordăm mai mare atenție, în special împrumuturilor care sunt acordate studenților. De multe ori se vorbește la comisie că societatea europeană a devenit din ce în ce mai săracă din cauza crizei și că situația este din ce în ce mai dificilă. Se spune deseori că pe piața muncii se așteaptă ca uh, studenții să fie mai bine formați. Nu e de ajuns, de exemplu, să fii un inginer pentru a avea un loc de muncă, trebuie să fii și foarte bine pregătit pentru asta. Așa că pentru familiile care sunt sărace, care nu, nu își permit să financeze o astfel de uh, mobilitate pentru copiilor, cred că astfel de credite sunt importante. Ele ar trebui să fie disponibile, ar trebui să uh, încurajeze pe tineri să plece în altă parte, să utilizeze aceste credite și să considere că pe viitor vor fi în stare să plătească banii înapoi fără probleme. Mulțumesc! Mulțumesc, uh, domnul Fantulis. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Στην παράγραφο 1, ο συντάκτης εκφράζει την... Mulțumesc, doamnă președinte. Raportorul salută faptul că BEI a cheltuit toți acești bani pentru a promova formarea și pentru a oferi noi capacități de uh, ocupare a tinerilor. Însă, care sunt uh, politicile? Uh, felul în care se cheltuie banii, cum am uh, reușit, de exemplu, să reducem șomajul, pentru că până la urmă asta ne dorim. La ce bun să avem șomeri înalt calificați în locul unor șomeri necalificați sau șomeri care să caute locuri de muncă într-un sector unde nu există locuri de muncă. Ceea ce ne interesează pe noi este să oferim ocupare tocmai în acele loc, sectoare unde e nevoie de uh, locuri de muncă și să punem capăt uh, fenomenului migrației interne. Pentru că există persoane care vin din regiuni unde nu există locuri de muncă și trec în alte țări. Este vorba de acel fenomen migratoriu sud-nord. Mulțumesc. Nu știu dacă dorește cineva să ia cuvântul din partea comisiei. Nu? Vă mulțumesc atunci și termenul pentru prezentarea amendamentelor este 10 noiembrie, adoptarea la comisia noastră pe 21-22 ianuarie și la plenară vom ajunge în martie 2015. Și acum trecem la voturi. Sper că toată lumea are cartela de vot. vote on the... Foarte bine. Trecem acum la votul um, pentru Fondul de Ajustare la Globalizare. E vorba de Rauma, în Finlanda. Vot cu apel nominal. Pentru, împotrivă, PPE-ul are un vot prea mult. Yeah. Now it's fine. E ok acum pentru PPE. Da, se adoptă. Trecem la următorul vot, cadru strategic pentru sănătate și siguranță la locul de muncă. Avem uh, un vot pe părți din partea PPE și susținut de ALDE. Și mai avem și o cerere pentru un alt vot pe părți din partea grupului ALDE, care dorește să elimine referința din raport la asbest. Această cerere însă ne-a parvenit prea târziu și cu toate acestea, pentru că înțeleg că este susținută și de alții, voi uh, supune votului dumneavoastră și această cerere. Asta înseamnă că avem un vot pe părți, uh, așa cum este în lista de voturi. Și ansamblul textului fără referința la asbest și fără cuvântul care este cerut să fie eliminat de către PPE, în ceea ce privește standardele de lucru european. Deci, votul pe părți 2 este cel referitor la asbest și votul pe părți 1 este cel cerut din partea PPE-ului. Primul, prima parte, cine este pentru? Împotrivă? Abțineri. Se adoptă. Cea de-a doua parte, referitoare la asbest, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Cred că vom face o verificare electronică la această parte. EPP is one too many if you draw back. PPE-ul are un vot în plus. Vă rog să vă retrageți un vot. Acum este bine. Se respinge. Și trecem la a treia parte. A doua parte, care este să dezvolte de asemenea uh, un timp de lucru obligatoriu, cine este pentru, împotrivă, abțineri. Cred că vom face o verificare electronică și la această parte. Yes. The vote is closed. Yes, it's... S-a închis votul și se respinge. Și acum votul final în legătură cu acest proiect de întrebare orală. Vot cu apel nominal. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la punctul 8. Textul de compromis pentru întrebarea orală în legătură cu implementarea directivei pentru egalitate. Avem un vot pe părți și textul până la sfârșitul punctului 4. Cine este pentru? Împotrivă? se adoptăm. Acum a doua parte. A cincea parte din text referitor la acțiuni discriminatorii. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Da, vom face o verificare electronică. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum trecem la votul final, la această întrebare orală. S-a închis votul. Se adoptă. acum la punctul 9, întrebare orală către Consiliu. Cine este pentru? Question to the council, please. The list? This is the voting list. Mm -hmm access to the council? Yes. Mm. hmm council. But here, so we here, start here compromise A. Compromise mm-hmm. A. So that's okay, compromise A. Foarte bine, compromisul A, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul B, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Foarte bine, facem o verificare electronică la amendamentul 7. S-a închis votul și se adoptă. Amendamentul 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri. Vom face o verificare. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum amendamentul 12 la alineatul 4 pentru, împotrivă, abțineri. Se adoptă. Și acum votul final. S-a închis votul. PPE-ul are un vot prea mult. Acum, iată și rezultatul, se adoptă cu 42 de voturi pentru. Și acum întrebarea orală adresată Comisiei. Compromisul A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 Foarte bine, verificare la amendamentul 10, alineatul 3. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul C. Cine este pentru? Împotrivă? Se adoptă. Și acum votul final. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Dar cred că ar trebui să avem un vot cu apel nominal. The vote is closed. S-a închis votul. PPE-ul are un vot în plus. Vă rog să vă retrageți un vot. Acum este ok. Se adoptă. Vă mulțumesc.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 următorul punct, rezoluția referitoare la aspecte sociale și de ocupare ale strategiei Europa 2020, amendamentul 46 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Vă mulțumesc și acum rezultatul se adoptă. Compromisul G. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 61 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 62 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că vom face o verificare electronică la amendamentul 62. The vote is closed. S-a închis votul. Se adoptă. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 64 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 65 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 66 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Cu amendament oral, doamnă președinte. Da, foarte bine, mulțumesc. Compromisul I pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la amendamentul 71. Vot pe părți. Prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vom face o verificare. Foarte bine. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. A doua parte este caducă. Trecem la 72 pentru împotrivă abțineri se respinge. 74 pentru împotrivă abțineri se respinge. 75 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Foarte bine, o verificare electronică la amendamentul 75. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Și acum compromisul J. Cine este pentru? Nu, mă scuzați, înainte amendamentul 73 din partea doamnei Lambert. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. Și acum compromisul G. Cine este pentru? Yes, yes. It's, it's, uh, the... Da, este vorba de întregul text, fără cuvintele calitatea locurilor de muncă. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Și acum, a doua parte este incluzând acele cuvinte, calitatea locurilor de muncă. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Vom face o verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. Acum amendamentul 80 pentru împotrivă, abțineri, se respinge. 81 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul K pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 86 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. FEM 7 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 87 pentru, împotrivă, împotrivă abțineri, se respinge. Compromisul L pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul M pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 96 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă.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 și asta cu amendamentul oral din partea PPE-ului referitor la cele 6 miliarde și nu milioane. Compromisul N pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 109 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 110 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 111 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Foarte bine, facem o verificare la 111. S-a deschis votul. The vote is closed. S-a închis votul și se respinge. 112 pentru prima parte, mă scuzați, pentru că este un vot pe părți. Prima parte pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. A doua parte pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Vom face o verificare la această doua parte. S-a deschis votul. S-a închis votul. Și se adoptă. La alineatul 10, amendamentul 113 și 114, identice. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 115 pentru nu, acesta este caduc. Foarte bine. Trecem atunci la 118 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 119 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Compromisul Q. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. cinci pentru, împotrivă, abțineri, Vom face o verificare electronică la 125 pentru că nu era clar. S-a închis votul. Se adoptă. 126 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 127 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul R, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O doi pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Foarte bine, verificare electronică la 133, s-a deschis votul, s-a închis votul, se respinge. 134 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul S pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. O 141 cu amendament oral. Cine este pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. Textul original, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 142 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 143 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 144 pentru, împotriva, abțineri se adoptă, 145 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 146 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare electronică la 146. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 149 pentru, Nu, nu este caduc, este compatibil, deci 149 pentru. La 149, cine este pentru, împotrivă, se respinge. Nu, vom face o verificare electronică atunci. La 149 s-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă pentru un vot și acum 147 pentru împotrivă abțineri se respingem 150 pentru împotrivă abțineri se adoptă. Foarte bine, verificare electronică la 150. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se respinge. 151 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Foarte bine, vom face o verificare și la acesta, la 151. Da, se adoptă. Și acum compromisul T. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 155 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 156 pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. doi pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă.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 Amendamentul 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 6 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificare electronică la amendamentul 6. S-a închis votul. 26 voturi pentru, 24 împotrivă, deci se adoptă. Amendamentul 7 pentru, împotrivă, abțineri. Se respinge. Amendamentul 8 pentru, amendamentul 8 acum, deci, Vom vota întâi amendamentul 8. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri se adoptă. Doreați o verificare la 7? Nu? Domnul Martin, foarte bine vom verifica rezultatul de la amendamentul 7, care fusese respins. Deschidem votul. S-a închis votul. Da, doar două voturi pentru. Da, doar dumneavoastră și colegul de lângă dumneavoastră. Și acum amendamentul 9. Nu. Compromisul B. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 18 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Uh, amendment uh, eh, 19. The... Cine este pentru, cine este împotrivă? Se respinge. Amendamentul 20. Cine este pentru? Cine este împotrivă? Abțineri. Respins. Amendamentul 21. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Da, vă rog. Nu știu dacă am înțeles bine, la 21 mi s-a părut că era un amendament lingvistic, dar uh, nu mi se pare. Se votează acum pe 21. Da, așa este. Și tocmai de aceea, pe pagina pe care o am, Ah, dar vă rog să mă scuzați, am înțeles în cele din urmă. Da, îmi pare rău, poate că ați avut o versiune uh, mai veche a documentului. Deci votăm pe 21 pentru, împotrivă, respins. Amendamentul 22, prima parte, împotriva abțineri se adoptă. Partea a doua, cine este pentru, împotrivă, abțineri, respins. Vom verifica electronic. Votul e deschis. Votul a fost închis. Da, este respins. Amendament 23 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 24 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 26, cine este pentru, împotrivă, abțineri, la 27 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 28 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Amendamentul 30 pentru, Împotrivă. Abțineri se adoptă. 31 pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. FEM 2 pentru împotriva abțineri se um, adoptă. FEM 3 pentru împotriva abțineri adoptat. Amendamentul 32 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul D, cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. La articolul 35, pentru, împotrivă, abțineri, respins. Amendamentul 36 pentru, se dorește verificarea electronică la 35. Haideți. Votul este deschis. Votul s-a închis. Și este respins. Revenim la 36 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Compromisul E, cine este pentru? Împotrivă, abțineri, adoptat. Articolul 38, amendamentul 38 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. FEM 4 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Amendamentul 39 pentru. A, a ă, cade, de fapt. Trecem direct la 42 pentru, împotrivă, abțineri, respins. Verificăm 42, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Se adoptă. Amendamentul 43 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem la 44 pentru, împotrivă, abțineri, respins. 45, verificăm întâi 44, votul este deschis, votul s-a închis, este respins. Trecem acum la 45 pentru, împotrivă, abțineri, adoptat. Verificăm electronic. 45. Votul este deschis. Votul s-a închis. Este adoptat. to go back to... Cred că trebuie să revenim la pagina 3, amendamentul 70. It's in the yes in our list it's page în orice caz, pe documentul, versiunea noastră documentului, pagina 3, amendamentul 70, se prevăzuse acolo un vot ulterior. Okay, so we don't vote it. Yeah. Who says that? 70? Huh? What? Has it fallen? Has it fallen? It's nice and fallen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 avem doar votul final pe a, această propunere de rezoluție, moțiune, pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Verificăm electronic, bineînțeles. Ați votat toți, sper, mulțumesc. 39 pentru, bine, sunteți gata pentru următorul punct de agenda. Schema uh, de uh, asigurări de șomaj pentru zona euro, costul uh, non-europei, vorbim de aici despre un studiu, deci voi da cuvântul domnului Joseph Dan. Deci, uh, directorul interimar de la unitatea uh, pentru valoare adăugată europeană din cadrul Serviciului European de uh, Cercetare a Parlamentului. Vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamna președintă. Într-adevăr, reprezint Serviciul de Cercetări al Parlamentului iar unitatea a cărei doctor sunt a fost uh, creată tocmai în scopul de a oferi astfel de studii. Deci vă propunem astăzi acest raport, uh, costul neexistenței Europei în acest domeniu, inspirația acestui studiu uh, se află din precedentele studii de acest tip care au fost deja efectuate. Deci și uh, astfel de studii ne permit să vedem uh, valoarea adăugată a unei acțiuni concertate la nivel european comparată cu absența unei astfel de acțiuni. Bineînțeles, noi nu emitem recomandări propriu-zise de politică, dar încercăm să facem tot posibil să vă ajutăm, să vă punem la dispoziție instrumentele necesare pentru a avea în fața dumneavoastră toate opțiunile disponibile. Cred că de la ultimele noastre discuții pe această temă, importanța temei nu a făcut să, cât să crească atât uh, uh, pe plan economic pur și simplu, dar și în cadrul dezbaterii politice. Deci, în acest raport avem două anexe și vă propune pur și simplu să dăm cuvântul uh, experților pentru câteva prezentări scurte. De asemenea, ne-am uh, referit și la experiența constatată în Statele Unite în, în acest domeniu și, bineînțeles, am colaborat cu colegii de la Serviciul de uh, Analize din Congresul Statelor Unite pe această temă. Mulțumesc deci foarte mult, uh, doamna președinte. Dacă le dați voie, voi da deja cuvântul experților care au adus câteva prezentări PowerPoint. Foarte bine să procedăm așa, așadar. Um, actually, I'm Ilaria Masanelli from SEPS. Uh, thank you, thank you, Chair. Uh, for... Mulțumesc, doamnă președinte. Bună ziua tuturor. Mulțumim pentru această invitație de a vă prezenta studiul nostru. Această schemă de uh, asigurare de, de șomaj a trebuit să fie o prioritate pentru noul Parlament o întrebare la pornire. Ce înseamnă această asigurare împotriva a ce? În momentul de față, literatura pe această temă este în continuă creștere, dar avem uh, diverse propuneri. Deci, propunerea noastră este aceea de a crea un sistem european care să fie folosit pentru uh, oferirea de asigurări de șomaj uh, șomerilor din diferitele state membre. Dar nu aceasta este singura noastră propunere. Uh, în momentul în care vorbim doar despre șocurile majore care trebuie să fie depășite și uh, păstrarea subsidiarității, atunci putem să creăm, uh, să avem o altă op- opțiune și anume crearea unui sistem care să complementeze practic sistemele naționale de asigurări de șomaj. Care este ideea centrală din spatele acestei propuneri? Ei bine, noi considerăm că costul unei recesii cu recesiuni care aduce la creșterea cu 4% a ratei șomajului ar fi mai mare decât uh, costul unei recesiuni care ar duce la creșterea șomajului uh, cu 2%. Cum funcționează soluția asta? Formula e foarte simplă. Ideea este următoare, următoarea. Fondul european ar trebui să fie folosit pentru finanțarea asigurărilor de șomaj în state doar în momentul în care rata șomajului crește peste un anumit nivel. Ei bine, în acest uh, caz am folosit formula pe care o vedeți pe slide. Noi considerăm că fondul ar trebui să fie folosit, folosit pentru achitarea asigurărilor de șomaj pe termen scurt doar în momentul în care rata șomajului depășește un anumit nivel. Iar uh, acest nivel este uh, rata lung, ter pe termen lung a șomajului plus ceva. Și uh, există o mulțime de cazuri care ar fi putut fi evitate în cazul în care acest fond de asigurări europene ar fi existat din anul 2000 uh, încoace în cazul în care acest fond ar fi existat, atunci el ar fi trebuit să fie folosit de 161 de ori în ultimii ani. 3% uh, ar fi fost uh, rata șomajului în care ar fi trebuit să se intervină. Dar mai există și alte uh, situații și anume în care rata șomajului este de peste 4%. În cazul acesta, uh, fondul ar fi intervenit de 90 de ori în ultimii uh, ani. Și mai avem și acel adăpost de tornadă, uh, între ghilimele. În, în acest caz, intervențiile fondului european ar fi fost mai rare, 40 de cazuri de intervenție, dar intervențiile ar fi fost mai masive. Haideți să vă dau două exemple, Grecia și Estonia. Bineînțeles, fondul ar fi trebuit să intervină în uh, Grecia pe, uh, în perioada de recesiune și ar fi ajutat uh, statul cu o contribuție anuală de 1% din PIB, aproape. Studiul acestor caze, cazuri este foarte interesant pentru că vedem că uh, Uh, nu doar în cazurile majore ar fi trebuit să fi intervenit acest fond. Dacă ne uităm la Estonia, fondul ar fi trebuit să intervină nu doar pe perioada aceea de criză majoră, ci și în, alte, uh, în alți ani, precum 2003-2010, când Estonia s-a confruntat cu o mare problemă economică. Ei bine, care sunt avantajele acestui fond? Noi considerăm că, din punct de vedere politic, acest fond este unul fezabil de ce uh, fezabil? Pentru că ar avea nevoie de o finanțare foarte mică până la urmă. Noi considerăm că, spre exemplu, în 2009 ar fi fost necesar ar fi fost necesare vreo 30 de miliarde de euro pentru acest fond, pentru a, ca el să acționeze în toate statele care aveau nevoie de activități. Deci 0,3% uh, din PIB-ul european. Iată, o sumă până la urmă mică, care ar fi avut un mare impact. Dar, dincolo de aceasta, uh, fondul ar fi, fost, uh, ar fi putut fi utilizat fără prea mari proveri administrative, ar fi putut fi utilizat doar în acele momente în care, într-adevăr, era nevoie de el. În plus, fondul ar fi putut fi uh, folosit uh, cu, condiționat fiind de o serie de uh, elemente de convergență la nivelul sistemelor naționale. Am observat că sistemele naționale sunt foarte diferite. În unele state, aceste sisteme de asigurări de șomaj funcționează mai bine și altele, în altele mai prost și prin urmare această convergență poate că ar fi fost necesară. Dar bine, există și obstacole, bineînțeles. În primul și în primul rând, fondul ar fi trebuit să fie obligatoriu. Ar fi trebuit să se decidă uh, Uh, la cine se referă, la zona euro sau uh, la întreaga, zona, uh, întreaga Uniune Europeană, dar în cazul în care s-ar fi decis utilizarea fondului, atunci, bineînțeles, fondul ar fi trebuit să fie obligatoriu și obligativitatea aceasta ar fi fost greu de, de uh, impus. De asemenea, mai există și teama de transferuri permanente pe care am constatat-o în cursul uh, studiului. Această teamă este nejustificată din punctul nostru de vedere. Dacă analizăm situațiile din diferitele state membre, ne dăm seama că până la urmă toate statele membre se confruntă cu uh, șocuri pe piața de muncă. Dacă ne uităm la ultimii 20 de ani, uh, la ce s-a întâmplat în ultimii 20 de ani, ne dăm seama că nu doar statele din Sud au suferit șocuri în ceea ce privește rata șomajului, prin ur- ci și cele nordice, ă, cele din nord. Prin urmare, acest fond le-ar fi ajutat pe toate statele membre din Uniunea Europeană. Dați-mi voie să vorbesc și despre sistemul american. Noi nu considerăm că acesta este neapărat un model pentru Europa. De ce? Pentru că schema de asigurări de șomaj din Statele Unite ale Americii a fost ă, creată, a fost adusă la nivel federal pentru că se uh, exista teama legată de dumpingul social între diferitele state americane. Această teamă nu există neapărat în Europa pentru că sistemele de asigurări de șomaj există în Europa de vreo 100 de ani încoace și ele, bine, în mare au, conver- au ajuns la convergență. În plus, în Statele Unite ale Americii, Consiliul American poate folosi uh, aceste asigurări uh, de șomaj în regim de urgență. Dar noi nu suntem de părere că neapărat Parlamentul European și Consiliul European ar putea avea exact aceeași viteză de reacție ca și uh, Congresul American deocamdată. Însă, există și avantaje ale sistemului american pe care ar trebui să le importăm în Europa. Ce se întâmplă în uh, SUA? Fiecare stat american plătește o sumă în acest fond uh, federal. În cazul în care are nevoie de fonduri, fiecare stat poate împrumuta fonduri din marele fond federal și mai apoi este obligat să uh, replătească aceste fonduri odată ce, ce criza a fost depășită. Și această regulă mi se pare una foarte logică care ar trebui să fie adoptată și la nivel european. În ultimul rând, vreau să vă vorbesc și despre ideea de, a, de completarea sau de, de, de combinarea sistemului de asigurări de uh, șomaj cu alte sisteme. Uh, de ce spun asta? Pentru că aceste sisteme de asigurări uh, de șomaj sunt uh, geniale, dar ele funcționează și mai bine în cazul în care merg mână în mână cu o serie de reforme. Noi considerăm că în Europa acest sistem ar trebui să fie complementat de o serie de reguli cât se poate declare pentru instituțiile pieței libere pe ansamblu. Mulțumesc! Doamna președinte, mulțumim, doamna Marceli. Domnul Dol, acum. Mulțumesc, voi începe și eu uh, prezentarea mea. Vă mulțumesc că ne-ați uh, invitat la această a doua audiere, a doua audiere pentru a vă prezenta propunerile noastre pentru zona euro. Uh, later it will, it will be switched. Okay. So I would like to mention that this is also covering new research, extending what we did in the week. În acest raport, practic, uh, extindem informațiile pe care vi le-am oferit uh, în februarie și veți vedea în ce măsură. Înainte de a vorbi despre simulările noastre, dați-mi voie să vă prezint uh, opțiunile generale care stau la dispoziția noastră cu privire la scheme, schemele, sistemele de asigurări uh, de șomaj în Europa. În ceea ce privește domeniul de aplicare, ne-am putea gândi la înlocuirea parțială sau complementarea sistemelor naționale. Trebuie să ne asigurăm că nivelul minim de asigurare este garantat. Uh, Uh, iar uh, în plus ne putem gândi și la anumite uh, beneficii extinse care trebuie să fie folosite doar în cazul recesiunilor care se prelungesc. Asta se întâmplă în Statele Unite ale Americii. În ceea ce privește finanțare, ne putem gândi la sisteme care să aibă sau nu acea, acel rating în funcție de experiență sau ne putem gândi la introducerea unor mecanisme de recuperare a fondurilor. În ceea ce privește beneficiile, ne putem gândi la uh, beneficii prim, uh, permanente sau uh, sau care sunt folosite doar în anumite cazuri. Ne putem gândi la beneficii care să fie permanente la nivelul Uniunii Economice și Monetare sau beneficii contingente care să fie folosite doar în cazul unor crize economice majore. Deci, iată, avem trei opțiuni. Putem avea uh, Uh, aceste sisteme de asigurări de șomaj, uh, sistemele, beneficiile uh, extinse și beneficiile contingente de asemenea. Deci, care sunt opțiunile? În ceea ce privește asigurările de șomaj de bază, ne putem gândi că la efectele de stabilizare care sunt doar temporare. În cazul în care aceste asigurări de șomaj trebuie să fie folosite doar în cazul unor uh, rate ale șomajului uh, cât de cât normale. Beneficiile extinse trebuie să fie folosite în cazul în care pragul ratei șomajului este depășit. Contingente, beneficiile contingente trebuie să fie folosite doar în cazul în care ne confruntăm cu crize într-adevăr uh, severe sau grave. În ceea ce privește asigurările de bază, nu există o redistribuire Uh, permanentă în sine. Uh, în cazul beneficiilor uh, extinse avem însă o, un risc de distribuire permanentă. Dar haideți să ne uităm și la hazardul moral. Am putea spune că în cazul asigurărilor de șomaj de bază, guvernele naționale ar putea avea uh, ar putea avea beneficii um, pe prea, puțin, prea puține, pentru că de cele mai multe ori guvernele naționale se confruntă cu uh, șomaj pe termen lung. În cazul beneficiilor extinse, trebuie să ne întrebăm cine anume ar trebui să poarte povara uh, șomajului pe termen lung și s-ar putea ca, în cazul în care aceste beneficii sunt folosite, extinse, bineînțeles, s-ar putea ca uh, statele membre să renunțe la uh, la sistemele lor naționale de bază. Deci, uh, iată, ele, aceste riscuri privind hazardul moral există, dar nu sunt foarte, foarte mari. Și tocmai de aceea, iată, în uh, simularea noastră ne-am uh, concentrat asupra sistemului de bază de asigurări. Ne-am întrebat ce s-ar fi întâmplat în cazul în care un astfel de sistem ar fi cre- a fost creat în 99 și simularea noastră se bazează pe anii 2000-2013. În schema pe care o simulăm noi, pornim de la premisa că 50% dintre veniturile sau câștigurile uh, nete sunt înlocuite de sistemele acestea de asigurări de șomaj și că ele sunt uh, evaluate sau efectele acestui sistem de asigurări de șomaj este evaluat la nivel european și nu la nivel uh, de stat. Am stabilit că toți ce, sau perioanele, persoanele eligibile pentru aceste asigurări uh, de șomaj de bază sunt persoanele care se află în șomaj timp de 12 luni. Și volumul, uh, am stabilit de asemenea și un volum al acestor asigurări de șomaj. Am creat o serie de scenarii alternative, am uh, evaluat ratingul de experiență, de asemenea reco, recuperările și de asemenea ne, ne-am concentrat și pe beneficiile contingente. Și acum îi dau cuvântul colegului meu care ne va prezenta rezultatele simulării noastre. Doamna președinte, vă mulțumesc că încercați să fiți mai succinți. Însă, în același timp, trebuie să vă gândiți și la interpreți, pentru că interpreții ar trebui să vă poată urmări, ori viteza pe care o aveți dumneavoastră nu este prea propice. Vă mulțumesc foarte mult. Voi continua prin a prezenta rezultatele simulării analize, eh, simulărilor analizei noastre. Eh, deci, ne-am concentrat pe analizarea anilor 2000-2013. Vedem aici cu linia albastră evoluția ratei șomajului în Grecia, Irlanda, Spania și Germania. În aceste state din zona euro, Uh, ne-am dat seama că existau tendințe divergente în ceea ce privește rata șomajului. În Germania, spre exemplu, rata șomajului a crescut până în 2005. Uh, pe vremea aceea era a doua ca ca mărime în zona euro, în timp ce în alte state membre rata șomajului era mai scăzută. După începerea recesiunii, creșterea șomajului a fost dramatică în unele state membre, precum Irlanda, Spania sau Grecia, precând în alte state membre a scăzut, spre exemplu în Germania. În ceea ce privește acoperirea sistemului uh, de asigurări uh, de șomaj cu uh, portocaliu, vedem că rata de acoperire ar fi scăzut în timpul regiuni, uh, recesiunilor grave din pricina creșterii șomajului pe termen lung. Acum trec la efectele bugetare și la fluxurile financiare în această perioadă. Pe acest grafic vedem următoarele lucruri. Um, contribuțiile nete anuale și vedem aici că, într-adevăr, o majoritate a statelor membre ar fi fost când uh, plătitori, când recipienți de ajutor. Spre exemplu, Germania ar fi fost recipient, ar fi primit fonduri în 2004-2005 minus 0,5% uh, contribuție pentru Spania, uh, până la 2% în Olanda. Însă există puține state membre care ar fi fost doar contributori uh, neți, precum Austria sau uh, țările de jos, sau uh, doar recipienți beneficiari neți, precum Spania sau Franța. Dar, bineînțeles că noi ne concentrăm doar pe 13 ani de zile, s-ar putea ca rezultatele să fie altele în cazul în care perioada de analiză ar fi fost una mai lungă. Bun. Obiectivul acestei scheme europene ar fi fost, bineînțeles, acela de a sprijini stabilitatea macroeconomică în zona europeană. Uh, obiectivul ar fi fost crearea de stabilizatori auto- automați în zonă. Și, într-adevăr, ne dăm seama că șocul din 2009 ar fi fost mult fracționat ca urmare utilizării acestui uh, sistem de asigurări de, de șomaj. Vedem că multe dintre șocurile provocate de recesiune ar fi fost absorbite de un fond european. Și vedem pe acest grafic, de asemenea, că statele membre care au fost uh, cel mai grav afectate de criza economică, Irlanda, Grecia, Spania, etc., uh, multe dintre șocuri ar fi fost absorbite la, în prima fază a crizei. Însă, bineînțeles, efectul de stabilizare ar fi scăzut în următorii ani din pricina creșterii ratei șomajului pe termen lung. Am luat în considerare și anumite variații ale acestui sistem european am, uh, ne-am gândit, spre exemplu, la un sistem care să fie plafonat la 50% din venitul din mediu din statul membru care uh, beneficiază de ajutor. Am analizat acest uh, scenariu și ne-am dat seama că această plafonare ar putea avea efecte. Și anume, cu cât ajutorul este mai puțin generos, cu atât gradul de stabilizare este mai mic. Mă întorc la mecanismele de recuperare. Voi fi foarte succint. Văd că, vedem că contribuțiile nete la care ar fi fost obligate statele membre ar fi creat, bineînțeles, nemulțumiri la nivelul statelor membre. Însă am analizat și maniera în care această, acest grad de satisfacție ar fi fost poate îmbunătățit în momentul în care uh, Uh, contribuțiile ar fi fost adaptate în funcție de, sau suma contribuțiilor ar fi fost, uh, stabil, ar fi fost adaptată în funcție de situația care, s-ar fi, uh, care ar fi trebuit să fie depășită. Și vedem aici, în linia albastră, o ajustare în, în prima în, în albastru o scădere sau efectele unei scădere ale contribuțiilor. Uh, Uh, la care sunt obligate statele membre. Vedem că această scădere în funcție de situația economică ar fi putut avea efecte asupra statelor membre și ar fi putut crește, bineînțeles, satisfacția și dorința, doleanța, disponibilitatea statelor membre de a achita. De asemenea, ne-am gândit și la schemele de beneficii contingente care sunt uh, folosite doar dacă rata șomajului crește cu 1% în primul an. Vedem aici uh, rata contingentă A cu verde uh, pentru un an sau uh, B cu roșu pentru 2 ani, C pentru creșterea șomajului cu un procent în ultimii trei ani. Deci vedem aici trei variante diferite. Și ce am descoperit? analizând uh, toate acestea, ei bine, am descoperit că transferurile transfrontaliere ar fi limitate în cazul acestor beneficii contingente, care într-adevăr ar putea fi folosite doar de acele state care într-adevăr se confruntă cu o mare creștere a ratei șomajului. Dați-mi voie să vă să vă atrag atenția asupra faptului că Franța uh, ar deveni uh, contributor net în uh, două din, trei, uh, din cele trei cazuri prezentate de noi. În Spania, spre exemplu, ar fi fost recipient, ar fi fost beneficiar în contextul uh, ratelor de asigurări de șomaj sau asigurărilor de șomaj de bază, dar în cazul beneficiilor contingente ar fi fost de asemenea contributor. Care sunt concluziile noastre acum? Ei bine, această schemă europeană ar putea, într-adevăr, stabiliza situația la nivelul zonei euro și ar putea, încăr- ar putea încărca de substanță dimensiunea socială a politicilor europene. Această schemă ar putea fi uh, implementată cu vreo doar 49 de miliarde de euro pe an pe perioada noastră de simul, uh, simulare. Nu există o redistribuire permanentă ex ante, uh, totul depinde de tendințele din statele membre și uh, există mecanisme de recuperare care ar putea fi folosite pe baza ratingului de experiență și mai avem și aceste beneficii contingente care ar putea duce la o redistribuire mai, uh, mai scăzută, dar și stabilizare mai, uh, mai mare, cel puțin pe termen scurt. Cam atât din partea mea. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Vă mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc tuturor. Ei bine, Studiul acesta a fost uh, efectuat la cererea comisiei noastre. Nu avem prea mult timp la dispoziție sau nu mai avem prea mult timp la dispoziție pentru discuții. Însă cu toate acestea vă dau cuvântul celor dintre dumneavoastră care sunteți interesați de lămuriri suplimentare sau care doriți să faceți uh, comentarii. Domnul uh, Becker oare dorește să intervină în numele PP? Nu? Atunci îi dau cuvântul doamnei Steinruck. Vă mulțumesc foarte mult pentru toate aceste informații. Din 2008, această asigurare de șomaj european uh, bântuie Europa fără să ia formă concretă. Eu, sinceră să fiu, nu sunt prea încântată de ideea, de conceptul de asigurări de șomaj, pentru că în Germania există un reflex al respingerii, de respingerea acestei idei, a acestui concept. Tocmai de aceea cred că denumirile ar, fi, ar trebui să fie schimbate. Da bine, asta este așa, limitrof, între ghilimele. Uh, din punctul meu de vedere, ați atins o serie de aspecte foarte esențiale din punctul nostru de vedere. Uh, important pentru mine este lucrul că, iată, ați arătat clar faptul că există actualmente state bogate europene care ar fi beneficiat, ar, ar fi avut mult de câștigat de pe urma unui asemenea sistem european la începutul anilor 2000. Iată, ne-ați arătat clar că Germania ar fi avut nevoie și ar fi putut beneficia de astfel de asigurări, uh, de șomaj uh, în uh, perioada 2000-2005. Eu cred că în momentul în care vorbim despre asemenea sisteme de solidaritate europene, ar trebui neapărat să le arătăm Uh, cetățenilor că aceste sisteme europene nu au efecte negative asupra angajatorilor, angajaților sau bugetelor naționale. Noi, eu consider că acest sistem uh, uh, european ar putea ajuta foarte mult sistemele naționale care sunt așa de divergente. Și acest sistem poate aduce la convergența între sistemele naționale atât de diferente. Dați-mi voie să vă întreb dacă considerați că există uh, există efecte pozitive sau efecte negative asupra redistribuirii veniturilor în uh, statele membre pe care acest sistem european l-ar putea avea. Și, de asemenea, am uh, eu dreptate când mă gândesc că acest sistem ar putea aduce cu sine crearea unor standarde minime la nivel de asigurări de șomaj în Europa. Eu cred că această uniformizare ar fi uh, Uh, de dorit în acest context. Adeseori criticii, eurocriticii ne spun, ne, se pronunță împotriva transfer, transferurilor permanente la nivel european, transferuri care ar putea duce la abuzuri. Ne puteți uh, face propuneri în ceea ce privește combaterea acestor uh, abuzuri sau prevenirea lor? Mulțumesc! Second question and then you'll get in. Luăm și încă o întrebare, după care vom trece la răspunsuri. Dau cuvântul doamnei Marian Harkin de la ALDE. Mulțumesc și mulțumesc și vorbitorilor, experților, aceste prezentări interesante. Ca de obicei, bineînțeles, este un lucru foarte util să putem beneficia de aceste simulări pentru a avea o imagine de ansamblu asupra impactului pe care l-ar putea avea anumite măsuri. Uneori avem ideea, senzația că anumite măsuri ar fi foarte bune, dar odată realizate studiile de impact, situația poate fi diferită. Deci, mulțumim din nou pentru aceste exerciții foarte utile. În ce privește discuția propriu-zisă, din păcate nu sunt o specialistă a subiectului, dar am câteva întrebări. Pe de-o parte, mi se pare că ar merita să, să lucrăm, bineînțeles, pe acest mecanism care să împiedice situațiile de transfer permanent, așa cum spunea și antevorbitoarea mea. Dar, așa cum s-a de, arătat deja în uh, prezentare, probabil pe un termen mai lung uh, acest efect ar fi în mod automat eliminat. La ultima prezentare, acum, mă uitam la concluzii. Ați vorbit despre mecanismul de recuperare. și sper că am înțeles bine, dar eventual dacă ne puteți preciza un pic mai clar acest uh, mecanism. Și, bineînțeles, ar mai fi și alte întrebări, dar deocamdată, dacă ne puteți lămuri în aceste două puncte, vă mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Mr. Mann. Domnul Mam dorește să intervină. Um, das Thema haben, was kostet nicht Mă bucur că, iată, discutăm despre costurile non-Europei. Tocmai uh, discuțiile acestea ne diferențiază, practic, pe noi, vechii membri ai Parlamentului European, de noi membri ai Parlamentului European, care consideră că non-Europa este uh, potrivită, e, e, e de dorit. Iată, din păcate aceasta este tendința în multe state membre în momentul de față și noi trebuie să luptăm, să luptăm împotriva ei. Într-adevăr, avem nevoie de noi instrumente, de plus valoare europeană, după cum spunea uh, domnul Juncker. Dar, în acest uh, context, trebuie să ne gândim la posibilitățile pe care le avem la dispoziție pentru implementarea unui asemenea sistem european de asigurări de șomaj. Trebuie să ne gândim că pentru punerea în aplicare a acestui uh, sistem european trebuie să uh, beneficiem practic de sprijinul uh, sistemelor naționale de asigurări de șomaj. De asemenea, trebuie să ne asigurăm că statele membre sunt dispuse să facă o serie de, de reforme. Din păcate, aceste reforme în momentul de față nu sunt puse în aplicare și de asemenea doleanța sau dorința statelor membre de a se ralia la un asemenea sistem european e cam scăzută. Avem oare noi instrumentele necesare pentru a le arăta statelor membre că acest sistem este de dorit și că el nu duce la un transfer de nedorit de uh, puteri care până acum erau uh, dispuse la sau de care dispuneau până acum statele membre? Oare nu avem deja instrumente necesare pentru a ajuta statele membre care se confruntă cu rata, o rată crescută a șomajului. Avem, de exemplu, Fondul Social European care ar putea fi folosit, folosit așa. Oare n-ar fi bine să nu creem așteptări uh, false sau uh, da, așteptări false prin crearea unui asemenea sistem european de asigurări uh, de șomaj care să le facă pe statele membre să se supere și să nu doresc să-l implementeze, oare nu putem folosi deja instrumentele financiare pe care le avem uh, încă la dispoziție? Vă mulțumesc. Uh, vă rog acum să răspundeți, să încercați să răspundeți la aceste, răsp- la aceste întrebări. Vă mulțumesc foarte mult pentru comentarii, vă mulțumesc pentru întrebări. Voi începe prin a răspunde la, ultima, la ultimul vorbitor. Sunt uh, într totul de acord că în momentul în care vorbim despre punerea în aplicare a unui asemenea sistem european de asigurări de șomaj și la condițiile în care acest sistem de asigurări de șomaj ar putea fi într-adevăr uh, fi transformat în realitate, e bine, până să ajungem la toate acestea va mai trece ceva timp. Înainte de toate trebuie să existe o armonizare a agențiilor care se ocupă și responsabilităților agențiilor care se ocupe de piața muncii în diferite anumite state membre. Ori chestia aceasta nu poate fi uh, realizată în scurt timp. De asemenea, dați-mi voie să vă spun că instrumentele europene pe care le avem în momentul acesta la dispoziție nu au un efect de stabilizare automată. Un sistem de european de asigurări de uh, șomaj însă ar avea un efect de stabilizare automată, dată fiind arhitectura pe care acest sistem ar avea-o. Ori aceste sisteme, aceste stabilizate, aceste efecte de stabilizare automată sunt dorite, sunt de dorit, pentru că ele deocamdată nu există, din păcate, în zona uh, euro, chiar dacă ele există în alte uniuni monetare. În Europa, el, acest efect uh, de stabilizare nu există și ele ar trebui să fie creat. Acum, în ceea ce privește aspectele de moral hazard sau transfer, într-adevăr, aceste uh, aspecte ar fi clar subliniate de mulți dintre criticii europeni și tocmai de aceea ele trebuie să fie, să fie bine analizate și asta am în, încercat să facem și noi în, uh, în uh, analiza noastră. Uh, Uh, ni s-a cerut să explicăm ce este acest mecanism de recuperare bazat pe rata de ex, uh, ratingul de experiență. Ei bine, ideea este aceea că contribuțiile pe care trebuie să le plătească statele membre nu sunt neapărat uniforme. Nu toate statele membre ar trebui să plătească aceeași sumă, ci contribuția ar trebui să depindă de numărul de transferuri făcute în respectivul stat membru. Deci, contribuția ar trebui să fie să depindă de ajutorul primit de uh, fiecare stat în um, membru în, uh, în parte uh, pentru a depăși o serie de um, crize. Acest mecanism ar duce la limitarea uh, plăților, la limitarea transferurilor între diferitele state membre pe perioada aceasta ciclică, în ciclul care trebuie să fie depășit. Acum, în ceea ce privește efectele de distribuire, ei bine, aceste efecte sunt uh, greu de analizat sau de uh, cuantificat. Asigurarea de șomaj, de Uh, bază asigurarea europeană uh, de, de, de bază ar uh, veni în ajutorul sistemelor naționale de asigurări de șomaj. Însă pentru a, asigur, pentru a crea o astfel de asigurare de bază europeană ar trebui neapărat să analizăm uh, sistemele naționale. Prin urmare, nu am avea prin urmare, doar pe baza unei analize com complexe am putea să stabilim care sunt efectele de di distribuție. În ceea ce privește criticile aduse de eurosceptici, ei bine, instituțiile europene ar trebui, într-adevăr, să se gândească, să le analizeze și să le prevină de asemenea. Take the floor. Thank you. Uh... Da, mulțumesc. Vă predau cuvântul. Bineînțeles, avem foarte puțin timp, încercăm să vă răspundem pe scurt. Să iau un sens invers. În ce privește riscul de abuzuri, cred că această situație ar fi extrem de limitată. Deci, vedem aici că ar fi o cooperare între 18 sau 20 de sisteme naționale, deci nu cred că ar apărea riscul și oricum uh, s-ar lucra la momentul respectiv și la un sistem de coordonare, de armonizare. Și totodată știm foarte bine că acest gen de asigurări sociale nu sunt întotdeauna capabile singure să stabilizeze economia, dar au o contribuție mai mult sau mai puțin eficientă. De altfel, cred că, ca și alte instrumente europene, uh, sunt doar anumite, unele moduri de intervenție pentru a uh, contribui la stabilizarea structurală. Și, uh, în orice caz, acestea sunt instrumente complementare față de situația existentă, nu de înlocuire. În orice caz, noi credem că costul unei uh, non-acțiunii europene în acest domeniu ar fi, într-adevăr, mare, ar fi echivalentul cu costul unei, unei catastrofe sau cu cel al unei recesiuni. Și de aceea cred că probabil forma unui aranjament între diferitele scheme existente la nivel național ar fi mijlocul prin care ne-am putea, am putea face pași înainte dat, dat fiindcă oricum nici o țară de una singură nu poate face față unei recesiuni uh, masive sau uh, unei crize financiare, etc. Și, uh, bineînțeles, în situații de criză masivă, șomajul este, este împins foarte tare înainte, deci astfel de instrumente structurale pot fi foarte utile atunci. Mulțumesc! Mulțumesc și eu, dar din păcate nu cred că vă mai pot aloca mai mult timp și din păcate nici pentru alte întrebări, întrucât ne-a mai rămas un punct pe ordinea de zi și trebuie să ne ocupăm astăzi de el. Deci, mulțumesc uh, tuturor pentru prezentări, pentru stăruințele care s-a dovadă în pregătirea lor. Iar acum, uh, după, să știți că, oricum, toate aceste texte, prezentările cu cifrele uh, care au fost uh, prezentate, pot fi uh, găsite pe aplicația e-meeting. Deci puteți regăsi aceste date și puteți reflecta mai în detaliu dacă aveți nevoie. Poate ne vom mai întâlni și vom mai discuta pe această temă, dar deocamdată vă mulțumim foarte mult pentru munca dumneavoastră. Să trecem acum la punctul 11 din ordinea de zi, înființarea unei platforme europene pentru îmbunătățirea cooperării în ce privește prevenția și prevenirea și descurajarea uh, muncii nedeclarate. având în vedere agenda prevăzută. Um, trebuie să vă cer tuturor care v-ați pregătit pentru această temă um, să aveți să fiți cât mai strict în ce privește timpul și când uh, cred că din păcate va trebui să aloc doar 4 minute fiecărui vorbitor. Iar dacă nu mă înșel acum, cred că vom da deci cuvântul mai întâi doamnei Muriel Guin. Mulțumesc, doamnă președintă. Dar fiindcă am doar patru minute, uh, reamintesc. Comisia a prezentat această propunere de înființare a platformei în această comisie în luna iulie. Nu mai revin pe la detaliile propunerii făcute atunci. Țin acum să subliniez, în schimb, trei aspecte. Mai întâi, cred că actualmente dispunem de un acord convergent în ce privește în efectele uh, grave asupra societății acestui fenomen al muncii nedeclarate la nivelul ansamblului UE, cu atât mai mult în perioada de față de uh, criză prelungită. Există, deci, efecte nedorite asupra sănătății publice, asupra mecanismelor structurale, cum ar fi asigurările de șomaj, dar, bineînțeles, aceasta afectează și problema uh, bugetelor caselor de pensii, plus uh, concurența neloială între întreprinderi, plus aspectele de necolectare a contribuțiilor fiscale. De asemenea, și uh, în ce privește uh, aspectele societale, uh, accesul femeilor la piața muncii. Deci, reamintesc că în cadrul ultimului uh, eurobarometru publicat, o persoană chestionată din 10 declara că plătise pentru bunuri sau servicii provenite din munca nedeclarată, iar 4% din totalul uh, persoanelor chestionate au uh, recunoscut că au lucrat uh, într-un cadru nedeclarat. Al doilea aspect, vreau doar să reamintesc motivele care au stat la baza acestei propuneri. Este faptul că avem nevoie de o nouă formă de cooperare pe plan european în acest domeniu. Diferite proiecte au fost uh, derulate de diverse state membre în ultimii ani unele dintre ele foarte interesante, deci avem această experiență pe care ne putem baza. Constatându-se totuși că mai există și deficiențe în acest, pe acest plan în uh, sânul UE și uh, în principal o cooperare insuficientă între statele membre. Asta probabil vine din lipsa unei abordări holistice E drept că în unele state, să zicem, există deja coduri de bune practici. Spre exemplu, vămile în Uniunea Europeană cooperează foarte bine între ele sau autoritățile care se ocupă de migrație. Dar din păcate, le lipsește încă un, un uh, spațiu de colaborare comun la nivelul întregii UE. Mai rămâne aici și un alt factor, și anume uh, dificultatea cu care se confruntă autoritățile naționale de a lucra pe aceste aspecte transnaționale pe care le implică uh, munca nedeclarată. în general, administrațiile naționale sunt competente și sunt pregătite să uh, trateze situația din propria țară, dar cunoștințele despre cadrul uh, uh, european general încă lipsesc. Iată de ce deci platforma pe care a propus-o Comisia încearcă să remedieze uh, aceste dificultăți. Și un al treilea punct pe care doream să-l menționez este în mod uh, clar, în cadrul acestei noi forme de cooperare la nivel uh, european, va fi nevoie să uh, conlucreze mai multe tipuri de actori, cum spuneam, autoritățile naționale deocamdată reușeau să facă să conlucreze diferite domenii între ele, să zicem. Însă, cred că va fi nevoie acum să cooptăm și partenerii sociale ceea ce este deja cazul în anumite state membre. Iar acele bune practici care au fost deja identificate în statele membre respective ne-ar putea servi de exemplu. De asemenea, uh, va trebui să introducem ca partener în acest proiect agențiile, anumite agenții ale UE care au acumulat deja o expertiză utilă pe această temă. Bineînțeles, mă gândesc la agenții cum ar fi uh, uh, Eurofound, uh, Agenția UE pentru Sănătate și Securitate, mă gândesc și la um, Organizația Internațională a Muncii, care avem deja anumite colaborări. Iată, deci, câteva elemente cheie pentru o bună cooperare la nivelul UE. lucru care se regăsea de altfel în propunerea noastră, întrucât ceream uh, statele membre, statelor membre să utilizeze un, o, un sistem de comunicare foarte eficient și de aici importanța punctelor de contact. Și uh, ultima uh, propoziție, trebuie doar să subliniez că cea mai bună strategie pentru UI ar fi o combinație între o cooperare sporită între autoritățile naționale și agențiile UE. Mulțumesc! Thank you. Uh... Mulțumim. Dau cuvântul acum domnului Juan Menendez Valdez, director la Eurofound. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru oportunitatea de a face această prezentare. Bineînțeles, foarte pe scurt. Noi lucrăm în mai multe domenii și probabil cele două rapoarte care au fost elaborate și care au dat informații și au dat cursul unei dezbateri politice au arătat că am ajuns la o bază de date pentru a vedea măsurile necesare. Am colectat 186 de măsuri pentru a lupta împotriva acestei munci uh, nedeclarate în 36 de state și avem uh, uh, cunoștințe pe care le-am pus în comun, bune practici pentru a vedea cum pot fi ele transferate de la o nație la alta și pentru a le face disponibile pentru a avea efecte la nivel social. Toate aceste informații sunt disponibile online, pot fi selectate în funcție de categorii sociale, de diverse grupuri, țări, etc. Noi am analizat mai multe feluri de măsuri aici, nu doar cele tradiționale, în legătură cu inspecțiile fiscale și altele, ci și cele care se referă la prevenire, la tratamente și campaniile pentru a conștientiza. Încercăm, deci, să acoperim strategiile tradiționale, uh, cele de a impune uh, și a face ca aceste măsuri să fie obligatoriu aplicate pentru a oferi și stimulenți și a îmbunătăți nivelul de uh, îndeplinire a regulilor. De-a lungul anilor am văzut că s-au schimbat practicile în diversele state membre și în țările candidat, pe care le-am studiat de asemenea, măsurile și sancțiunile în special sunt implementate la nivel general, însă măsurile mai generale nu au fost implementate la fel de bine. Vedem însă că cifrele variază de la un stat membru la altul în ceea ce privește măsurile implementate. Câteva dintre elementele cheie pe care le-am avut de învățat în urma acestui studiu sunt următoarele. În primul rând, problema este diferită în funcție de mărimea statului membru, dar și mai important decât atât, profilul lucrătorilor este diferit, pentru că în unele țări uh, este vorba de angajați, în altele de șomeri și așa mai departe. În alte țări avem ambele categorii. De asemenea, tendința este diferită de la un stat membru la altul. Am văzut că s-a acordat uh, foarte puțină atenție uh, asupra angajamentelor, mai mult asupra uh, îndeplinirii, asupra aplicării și s-a făcut un transfer de bune practici destul de mic până la momentul actual. Deci trebuie să vedem care este evaluarea acestor politici și să vedem care sunt obiectivele pe care le atingem cu fiecare măsură. Pentru asta ar fi nevoie de indicatori comun de evaluare și ar fi bine să înțelegem care politici funcționează și ce mix de politici este cel mai eficient în funcție de context. Ținând cont de toate acestea, considerăm că propunerea Comisiei este una pozitivă ea se centrează pe elementele esențiale, în special în domeniile care au de-a face cu munca noastră, îmbunătățirea cunoștințelor și dezvoltarea analizei măsurilor și stabilirea uh, instrumentelor de utilizat. Am avut un program pentru anul 2015 de studiu a fezabilității pentru a transforma această bază de date într-una interactivă. Comisia uh, propune de asemenea un rol de observator pentru Eurofund și cere de asemenea un nivel de coordonare mai bun, fără să extindă însă mandatul. Asta înseamnă practic că nu există un buget aferent acestor măsuri suplimentare. Probabil că vom uh, primi informația necesară și bănuim că acest lucru Uh, va fi ok pentru mine și vom transforma această bază de date într-adevăr într-o platformă interactivă. Aceasta ar fi o sarcină nouă pentru noi pe care am uh, putea o uh, face utilizând resursele existente. Și în procesul de consultare pe care l-am inițiat la sugestia Parlamentului, cred că există un rol aici care nu este neapărat potrivit pentru Eurofan, ci mai degrabă pentru Comisie și așteptăm ca dumneavoastră să ne dați un feedback pe această temă. Mulțumesc! Mulțumesc! Și acum dau cuvântul domnului Șerban, care reprezintă Business Europe. Dumneavoastră sunteți președintele a acestei agenții și a grupului de lucru pentru relații industriale. Vă rog! Da, mulțumesc! Am să vă spun întâi că reprezint Business Europe, care reprezintă milioane de companii care sunt declarate în Europa, care angajează milioane de lucrători declarați în Europa. Deci, bineînțeles, noi ne ocupăm de faptul că există o concurență neloială în Europa. Există foarte multe companii nedeclarate și lucrători nedeclarați. Așa că salutăm propunerea Comisiei de a înființa o astfel de platformă. Totuși, nu trebuie să considerăm că dacă înființăm o astfel de platformă, lucrurile se rezolvă de la sine. Există și propuneri specifice care lipsesc însă din propunerea Comisiei. De exemplu, și am să mă refer aici la ceea ce apare în rezoluția 2014, și anume că nu este suficient să se aplice sancțiunile și uh, să existe o mai mare coordonare între autorități. Bineînțeles că acest lucru este de dorit, însă pe de altă parte trebuie să creezi un mediu propice astfel încât să nu fie atât de ușor să rămâi ca și companie nedeclarată în Europa și să fie atât de costisitor să fii un lucrător declarat și o companie declarată în Europa. Atât timp cât nu se ajunge la un echilibru mai bun în acest sens, vor exista prea multe companii și lucrători nedeclarați. În al doilea rând, și cred că acest element lipsește din propunerea Comisiei. Într-adevăr, platforma ar trebui să facă o analiză a situației în Europa, să nu spune și ce fel de analiză trebuie să facă. Noi salutăm o analiză în care să se vadă de ce în anumite regiuni și în anumite state membre e mai ușor ca companiile și lucrătorii să fie declarați și există o rată foarte mică de companii sau lucrători nedeclarați. Știu și sunt convins că și alte regiuni și alte state membre pot profita de pe urma acestor informații și acest lucru se poate face și la nivelul platformei. În al doilea rând, așa cum s-a spus deja aici, ar trebui să existe uh, o bază de date care să se ocupe și de contractele bilaterale. De fapt, în directiva pentru detașarea uh, lucrătorilor se vorbea de acest lucru. Aceste acorduri bilaterale ar trebui să fie înregistrate și declarate. Știm că există foarte multe astfel de contracte între statele membre și e foarte greu să ajungi la aceste acorduri bilaterale. Deci am salutat faptul că a, acest lucru să fie înregistrat undeva, să a, se ajungă ca statele membre și Comisia să încurajeze înregistrarea acestor contracte bilaterale, pentru că avem cu toții de învățat de pe urma lor, ne putem inspira de pe urma lor și asta până când se va ajunge la implementarea directivei, respectiv la 2 ani de acum încolo. Și un ultim comentariu pe care l-aș face în legătură cu cei care sunt independenți. Și aici este o amenințare împotriva companiilor care lucrează decent în Europa. Totuși, ne e teamă că dacă vom introduce acest element în cadrul platformei, vom ajunge la întârzieri, pentru că și independenții sunt declarați ei știu asta și unii dintre ei sunt uh, declarați în mod forțați. Deci n-ar trebui să întârziem măsurile pe care le-ar putea lua statele membre printr-o astfel de propunere. Ar trebui să fie inclus acest element în platformă, dar să nu fie o scuză pentru alte întârzieri din partea statelor membre. Pentru că se știe că există astfel de companii independente și care se declară în mod forțat. Deci acestea sunt uh, propunerile concrete pe care vreau să le fac. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult și eu. Și acum dau cuvântul doamnei Warnick, care lucrează la ITUSIC. Vă rog. Da, mulțumesc foarte mult. ITUC salută această nouă platformă independentă asupra muncii nedeclarate și noi am dorit ca ea să fie obligatorie pentru toate statele membre și să aibă o abordare globală. Din punctul nostru de vedere, noi ne-am dorit ca aceasta să nu fie o altă instituție la nivel european, ci una care să funcționeze. De aceea nu ne putem opri aici doar la un schimb de bune practici de informații. Avem nevoie o implementare mai bună a standardelor și legislației existente, o mai bună coordonare și cooperare. Avem nevoie de instrumente specifice și găsim aici exemple în raportul Parlamentului referitor la inspecțiile de muncă. Cerem de asemenea introducerea unei directive care să stabilească standarde minime asupra acestor inspecții în Europa și trebuie să dezvoltăm și măsuri politice în ceea ce privește schimbul de staff și formarea în comun și com acțiuni comune de control pentru a lupta împotriva muncii nedeclarate la nivel transfrontalier. Iată de ce pentru noi este esențial ca toate statele membre să participe în mod obligatoriu în cadrul acestei noi platforme, dacă dorim cu adevărat să avem rezultate la nivelul UE. Și nu uh, putem folosi temel juridic ca o scuză pentru ambițiile noastre scăzute. Noi dorim ca reprezentanții statelor membre în cadrul platformei să aibă un adevărat uh, mandat de lucru. Aceasta ar include ca ar însemna ca munca lor să fie cu adevărat eficientă. Pentru noi este esențial ca partenerii sociali la nivel european și la nivel național să fie și ei implicați. Și asta pentru că ei au un rol specific de jucat. Așa cum am spus deja, în unele sisteme naționale, partenerii sociali au un rol foarte clar față de autoritățile publice, însă se știe de asemenea că și dialogul social este esențial pentru a limita această muncă nedeclarată. Un rol crucial îl au și sindicatele care încearcă să protejeze lucrătorii nedeclarați, pentru că de multe ori ei sunt primii care cunosc astfel de situații ilegale sau comportamente frauduloase. Iată de ce, pentru a fi într-adevăr eficienți, dorim ca această platformă să fie uh, înființată pentru că în felul acesta vom câștiga experiență lucrând împreună. În ceea ce privește partea operațională, noi ne dorim ca platforma să lucreze în mod independent și de aceea am propune un președinte și un vicepreședinte ales printre membrii platformei care să stabilească un program anual de lucru. Am dorit ca SLIC să fie observator în cadrul um, acestei platforme pentru a coopera mai bine împreună și partenerii sociali ar trebui să devină membri, astfel încât să-și joace cu adevărat rolul, așa cum l-am menționat mai devreme. Noi considerăm că trebuie să facem o diferențiere foarte clară între munca nedeclarată la nivel național și cea la nivel transfrontalier și aici există sarcini diferite pentru cele două categorii. Avem nevoie de o expertiză specifică și operațiuni comune pentru a lupta împotriva muncii nedeclarate la nivel transfrontalier. Avem nevoie de un sistem rapid de informații și de încredere, pentru că deseori autoritățile naționale au nevoie de informații rapide din partea altor state membre. Ceea ce se menționează în text este un sistem voluntar și de aceea noi avem semne de întrebare în legătură cu el. Avem întrebări și în legătură cu biroul unic. Noi considerăm că toate autoritățile relevante trebuie să fie implicate în mod activ și, de asemenea, partenerii sociali. De aceea, munca trebuie să fie realizată de toată lumea. Un ultim comentariu pe care vreau să-l fac. Este păcat că această platformă îi acoperă și pe lucrătorii independenți, pentru că obiectivele și sarcinile acestora nu sunt bine definite. Așa că sperăm să ajungem la un text echilibrat, puternic și, bineînțeles, cu efecte practice. Mulțumesc! Mulțumesc. Și acum domnul Tusein, președintele organizației SLIC, care a fost deja menționat aici, este Comisia pentru Inspecții de Muncă și care luptă împotriva muncii nedeclarate. Sunteți și director general al Serviciului Public Federal. Vă rog. Da, mulțumesc. În primul rând vreau să vă mulțumesc pentru această invitație, care este o adevărată onoare pentru mine. Pentru cei care nu cunosc SLIC, aceasta este o adevărată cupolă a serviciilor de inspecție la locul de muncă, la nivelul UE și care se întâlnește de două ori pe an uh, sub președinția trioului și cu o anumită tematică de dezbătut de fiecare dată. Deci avem un fel de plenară la care toate statele membre sunt reprezentate de cineva. În grupul de lucru pe care îl avem există mai multe comitete de grupuri de lucru active, printre care și un observator și eu unul sunt președintele grupului de lucru observator care face legătura între uh, ceea ce reprezintă domeniul uh, dreptului muncii și uh, activitățile conexe și noi am primit misiunea de a ne gândi la posibilitatea de a înființa o astfel de platformă pentru a lupta împotriva muncii nedeclarate. Noi am scris câteva avize pe această temă, prin care arătăm că există deja foarte multe platforme în acest domeniu, în ceea ce privește schimburile de informații la nivel european. Câteodată e vorba de o participare restrânsă E, aceasta ar putea fi reprezentată de CBS sau Lice New. Deci trebuie în primul rând să profităm la maxim de pe urma acestor platforme existente, să ajungem la sinergii și nu să creăm o nouă platformă doar de dragul ei. În ceea ce privește înființarea unei platforme pentru a lupta împotriva muncii nedeclarate, am putea da un exemplu bun în acest sens Uh, în felul în care lucrează SLIC, Comitetul Responsabil de Serviciile de Inspecții la nivel european, cu toate grupurile sale de lucru și uh, cu un mic uh, bemol aici, pentru că e vorba aici de servicii de inspecție a muncii care sunt responsabile în domeniul um, siguranței și sănătății la locul de muncă. Aici însă situația este un pic mai complicată pentru că există mai mulți actori implicați la nivelul instituțiilor în statele membre. Bineînțeles, sunt implicate serviciile de inspecție a muncii, serviciile de securitate de asigurări sociale care sunt implicate și serviciile fiscale. Și mă gândesc aici doar la nivelul instituțiilor, al autorităților statale. Se vorbea aici de motive de eficacitate, pentru că bineînțeles că trebuie să ținem cont și de motivele bugetare Până acum am avut uh, doi membri, s-ar putea ca de acum încolo să avem doar un singur reprezentat, însă trebuie să ne gândim și la această posibilitate pentru noua platformă. Și există posibilitatea, uh, cu acordul președinției, să trimitem eventual un observator sau un expert în domeniu, pentru că, bineînțeles, uh, nu putem gestiona toate domeniile sau toate problemele care ar putea apărea. Deci am putea avea o ierarhie cu doi membri care să funcționeze bine. La fiecare ședință pot să vă spun că avem o, o ordine de zi foarte bine organizată. Fiecare grup de lucru are propriile sale sarcini și pentru a elabora temele care sunt abordate la noi, există un grup de lucru pentru fiecare temă. În ceea ce privește implementarea legislației avem un grup de lucru pentru uh, toată lumea, în care fiecare stat membru este reprezentat și asta pe bază uh, de voluntariat. Avem grupuri de lucruri în ceea ce privește substanțele periculoase, mașinăriile, echipamentele și implementarea la nivel transfrontalier. Și ultimul grup de lucru care a fost înființat este tocmai acest observator unde participă mai multe state membre. Rapoartele noastre sunt uh, publicate uh, pentru ansamblul membrilor care pot face comentarii și în ceea ce privește deciziile de luat, acestea se iau întotdeauna la nivelul plenarei. Vă mulțumesc, doamnă președinte, pentru posibilitatea de a interveni astăzi aici. Mulțumesc! Thank you for your... Mulțumesc pentru această introducere. Și acum am să dau cuvântul domnului Pirinski din partea SD, care este responsabil pentru acest raport um, la care lucrăm la Parlament. Vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi de toate vreau să mulțumesc pentru toate aceste prezentări. Suntem conștienți cu toții de faptul că munca, combaterea muncii nedeclarate necesită convergența unui număr mare de actori și puncte de vedere. Cred că propunerea comisiei legată de crearea acestei platforme nu poate fi decât lăudată. Dar Trebuie să ne asigurăm că această platformă este un instrument care aduce cu sine valoarea adăugată și nu rămâne doar uh, la, un, uh, la statutul de format care nu dă rezultate. Tocmai de aceea, dați-mi voie să adresez o întrebare la care mi-aș dori un răspuns din partea tuturor celor care au intervenit. Bine, voi încerca să nuanțez această întrebare pentru fiecare dintre adresanți. Întrebarea generală este următoarea. Ar fi utilă definirea cât mai cu, concretă cu putință a naturii problemei cu care ne confruntăm? Dați-mi voie să vă explic. În comunicarea Comisiei se spune, bine, și este chiar uh, primul paragraf din, uh, din comunicarea Comisiei. Ce înseamnă munca adecvată? Înseamnă munca legală, remunerată. Și mai avem și o definiție a muncii nedeclarate, care este muncă legală, remunerată, dar nedeclarată autorităților fiscale. Vreau să vă întreb dacă munca nedeclarată este în sine problema sau problema uh, muncii nedeclarate este tocmai faptul că nu este declarată autorităților naționale. De ce pun întrebarea aceasta? Pentru că este clar că munca nedeclarată este o uh, urmare a cererii și ofertei existente pe piața muncii. Avem aici de-a face cu companii uh, dispuse să angajeze uh, o, angajeze între ghilimele oameni care sunt dispuși să lucreze în uh, condiții ilegale. Și bineînțeles că această disponibilitate existentă pe ambele, de ambele părți uh, duce la distorsionarea competiției și am auzit uh, prezentarea uh, Business Europe aduce uh, afecte, efecte negative cu sine pentru bugetele naționale, situația fiscală, com, uh, situația uh, Uh, com comunităților și, bineînțeles, duce, uh, în primul și în primul rând, la condiții de muncă proaste pentru angajații dispuși să lucreze la negru. Prin urmare, se pune întrebarea cum anume putem reglementa munca la negru prezentările pe care le-am auzit sunt uh, cam unidirecționale. Se vorbește despre combaterea muncii de de- nedeclarate, se vorbește despre pedepsirea muncii de declarate, despre descurajarea muncii nedeclarate, dar nu se intră în detalii. Prin urmare, vreau să o întreb pe prima uh, intervenientă următorul lucru. Oare Comisia, prin inter- interacțiunea cu uh, Uh, platforma aceasta n-ar putea ea să găsească soluții pentru ambele fațete ale problemei cu care ne confruntăm, pe de o parte uh, problema de punere în aplicare și pe de altă parte problema legată de necesitatea uh, implementării unor măsuri care să încurajeze pe oameni angajați și angajatori să declare munca nedeclarată pe domnul Vandes, aș vrea să-l rog să explice mai mult teoria sa cu privire la stimulenți și uh, pedepse. Vreau să-l întreb dacă Eurofond își dorește să atragă atenția atât asupra punerii în aplicare, cât și asupra uh, măsurilor uh, care facilitează această punere în aplicare. Întorcându-mă acum spre domnul uh, Trump, vreau să-l uh, întreb următoarele. Dumneavoastră, domnule Trump, ați vorbit mult despre munca declarată și consecințele pe care munca nedeclarată le are. ați făcut uh, aluzia cum că munca declarată în Uniunea Europeană ar fi foarte co- costisitoare. Ce înțeleg eu din această uh, din această declarație a dumneavoastră? Uh, dumneavoastră vă doriți mai degrabă ca munca nedeclarată să fie diminuată mai degrabă decât combătută în totalitate. Oare această poziție este ea justificată într-adevăr? pentru că până la urmă costurile muncii sunt urmarea negocierilor între partenerii sociali și, de asemenea, ev- urmarea evaluării condițiilor uh, de pe piață. În ceea ce privește, o privește pe doamna Varnec de la Confederația Europeană a Sindicatelor, Uh, v-aș ruga, stimată doamnă, să ne spuneți care este experiența pe care ați avut-o dumneavoastră în contextul încercărilor uh, depuse de, sau făcute de sindicatele dumneavoastră de a combate uh, munca nedeclarată. Care considerați că este politica justificată pe care ar trebui să o pună în aplicare platforma? Oare cum ați putea să-i convingeți pe cei care în continuare apelează la contractele acestea nedeclarate să treacă în legalitate. Cum anume considerați că dumneavoastră împreună cu autoritățile naționale, autoritățile europene ar putea, ați putea colabora pentru a combate această anomalie cât se poate de dureroasă cu care ne confruntăm? În final, mi-aș dori să le cer uh, colegilor să mă ajute și să ne ajute pe toți să creem, să contribuim la crearea unei platforme care într-adevăr aduce valoare adăugată cu sine atât pentru statele membre, cât și pentru partenerii uh, sociali, cât și pentru diferitele asociații, agenții, organizații existente deja. Cum, uh, vă rog să mă ajutați să găsesc o soluție pentru uh, uh, crearea unei platforme într-adevăr eficiente. Doamna președinte, mai avem 25 de minute la dispoziție. Tocmai de aceea v-aș ruga să ne oferiți niște răspunsuri succinte. Și mai apoi vom vedea dacă mai există timp suficient și pentru intervențiile celorlaltor membri ai Comisiei Europene. Vă dau uh, cuvântul, doamnă Guin. Vă mulțumesc. Uh, în ceea ce privește cererea și oferta, eu cred că raționamentul care a stat ba la baza propunerii comisiei și, de asemenea, analiza de impact făcută de comisie au uh, ținut cont de dimensiunea complexă a acestui fenomen. Au ținut cont de faptul că acest fenomen se produce în diferite state membre din motive care nu sunt neapărat aceleași și care, bineînțeles, trebuie să fie analizate cu uh, cea mai mare atenție. În mod evident, propunerea Comisiei oferă uh, prioritate creierii unei, unui forum de cooperare între autoritățile statelor membre. Acest uh, forum, după cum am auzit deja de la cei care au intervenit, nu există în momentul de față. Faptul că există diferite entități care lucrează atât la prevenție cât și la control, uh, uh, care însă nu cooperează, este un lucru care ar trebui să ne întristeze, iar un forum de comunicare între aceste entități este de dorit. Bineînțeles că trebuie să fie analizate în cadrul acestui forum toate propunerile și măsurile luate în diferitele state membre. Comisia își dorește să pună tocmai accent pe cooperarea între statele membre și uh, diferiții parteneri absolut uh, esențiali. Se dorește crearea unei valori adăugate la nivel european pentru agenții, pentru partenerii sociali, etc. etc. Însă, cu toate acestea, unele dintre activități uh, vor avea un impact, bineînțeles, asupra analizei și asupra formalizării uh, muncii nedeclarate și poate asupra diferitelor exemple de bune practici ce există în diferitele state membre. Dați-mi voie să precizez că la nivel internațional se uh, cristalizează un efort comun de analiză la nivelul Organizației Internaționale a Muncii. Anul viitor va trebui să primim, uh, să vedem uh, rezultatele acestei analize făcute pe economia informală. Bineînțeles, la această analiză participă o serie de state care au o experiență cu totul alta decât experiența pe care o au uh, statele membre ale Uniunii Europene. Însă, iată, se vorbește despre munca nedeclarată și se dorește clar uh, cristalizarea sau formularea unor recomandări comune la nivel internațional și pe această temă. Vă mulțumesc foarte mult! să înțeleg că doriți uh, clarificări uh, suplimentare. Experții sunt de părere că există trei criterii care uh, facilitează munca la negre, la negru, și anume existența unei locații, existența unei, unui, unui câștig și, uh, de asemenea, existența disponibilității. Bineînțeles, am analizat toate aceste criterii și am colectat o serie de exemple care dovedesc existența acestor uh, condiții sine qua non. Însă, după cum s-a spus deja, există, uh, e nevoie de o analiză a detaliată a situațiilor din diferitele state membre. Au fost făcute deja analize, însă acestea nu sunt neapărat cuantificabile, nu sunt neapărat comparabile. De asemenea, trebuie să fie comparate și analizate deciziile și măsurile luate în diferitele state membre. Și doar prin analiza acestora am putea să vedem în ce măsură acestea se pot transforma în uh, bune practici și în ce măsură pot fi uniformizate. Deci important este să găsim cele mai eficiente din punct de vedere al costurilor și nu doar din punct de vedere al costurilor, măsuri, iar această analiză poate fi făcută doar la nivel european. E foarte greu de făcut o asemenea analiză la nivelul statelor membre și tocmai de aceea platforma este esențială. Vă mulțumesc pentru această întrebare. Bineînțeles că suntem într totul de acord cu întărirea uh, punerii în aplicare și a controlului. Aceasta ar fi o soluție, dar nu soluția finală. Tocmai aceasta este problema, că asemenea măsuri nu sunt suf- suficiente. Trebuie să ne concentrăm și asupra creierii unor societăți în care companiile și de asemenea lucrătorii au senzația că în momentul în care munca lor este declarată, ei contribuie la diferitele uh, case de asigurări și primesc ceva în schimbul acestor contribuții. Există părți ale Europei în care situația e mai bună decât în alte regiuni. Există regiuni în care e normal să lucrezi uh, legal și să plătești contribuții și primești ceva în schimb. Din punctul nostru de vedere, dacă această platformă e să facă analize pertinente, atunci platforma trebuie să se concentreze și pe acest aspect, uh, pe um, tragerea de învățături din experiența statelor membre în care nivelul uh, muncii nedeclarate este mult mai scăzut. Mai întâi de toate, cred că, și am, Sli, uh, Slic a spus deja asta, uh, avem nevoie de definiții clare cu privire la aceste com- uh, concepte. Avem nevoie de asemenea de analizarea situațiilor din diferitele perspective, din perspectiva angajaților, din perspectiva angajatorilor, de asemenea, care ar putea fi obligați să, să recurgă la munca la negru pentru că uh, Um, pentru că uh, competiția este neloială uh, și de asemenea trebuie să analizăm totul din perspectiva bugetelor naționale care au de pierdut. Uh, Uh, noi uh, trebuie să ne asigurăm, dacă e să vorbim despre nivelul național, că nu există obstacole legale care stau în calea și, și impedimentează, practic, uh, declararea muncii. În Belgia avem, spre exemplu, o, s-au demarat la nivel național un program de de cuantificare online a datelor cu privire la muncitorii care lucrează în Belgia. Mă, spe- mă refer în special la la muncitorii de pe șantiere. Dar uh, noi în Belgia ne-am dat seama că analiza la nivel național nu este suficientă, e nevoie de crearea unei uh, dimensiuni transfrontaliere și de cumularea și acumularea de date uh, cu privire la situația acestor lucrători în, întreg, în întreaga Europa. Vă mulțumesc foarte mult. Sindicatele, în primul și în primul rând, uh, există tocmai pentru a informa uh, muncitorii, angajații. Uh, noi trebuie să, sindicatele îi informează cu privire la drepturile lor și analizează situația lucrătorilor și le explică care ar fi drepturile lor uh, în contextul în care se află. Uh, sindicatele informează pe angajați cu privire la oficiile naționale care, cărora ar trebui să li se adreseze. Mai avem și uh, acordurile colective uh, de muncă care pot fi folosite pentru a combate munca la negru. Organizația Internațională a Muncii ne-a arătat în analizele sale că nivelul salariilor influențează mult rata de muncii la negru. Dacă există acorduri colective de muncă solide care prevăd salarii decente, atunci, bineînțeles că aceste contracte colective de muncă vor avea un efect asupra numărului de locuri de muncă nedeclarate. Și tocmai de aceea vorbeam despre acest me- mecanism de negociere care stă la dispoziția actorilor sociali. Bineînțeles, în plus, sindicatele și bine, asta e mai, acest lucru este mai pregnant în unele state membre decât în altele, e bine, rolul sindicatelor este acela de a verifica la nivelul companiilor condițiile de muncă oferite angajaților. Tocmai de aceea noi considerăm că e important ca sindicatele să aibă acces la companii pentru a putea vedea ce se întâmplă într-adevăr acolo. Și încă un punct. Ne întrebați cum anume putem reglementa uh, situația muncitorilor nedeclarați. Din punctul nostru vedere, de vedere, ar fi bine ca Uh, legislația să fie mult mai clară, legislația în ceea ce privește situația acestor lucrători. Doar astfel am putea scădea incidența muncii la negru. Doamna președinte, mai există raportori din umbră aici în sală, ECR, FDDD, FD, EFDD, îmi cer scuze? Uh, Începem cu reprezentantul PP. Haideți să fim subcinți. Uh, reprezentantul PPE, uh, GUE, FDD, doamna Harkin de la ECR și începem cu doamna Cunar. Doamna Cuneva, vă mulțumesc foarte mult. asigurarea sau garantarea drepturilor angajaților. Ei bine, în acest sens, e clar că nu putem să promovăm creșterea economică pe spinarea drepturilor lucrătorilor. Cetățenii noștri au trecut prin vremuri Uh, timpuri de austeritate în ceea ce privește garantarea drepturilor lor în calitate de angajați. Și acum, uh, tocmai de aceea, se, ne privesc cu multă, a, cu o privire încărcată de așteptări. Și tocmai de aceea trebuie să depunem eforturi pentru garantarea drepturilor lor. Uh, iar în acest sens, această platformă ar putea fi de ajutor. Analiza făcută, analizele făcute de către platformă ar putea fi folosite, bineînțeles, de toate autoritățile naționale. Trebuie să creăm măsurile cele mai bune pentru combaterea acestui fenomen și pentru garantarea drepturilor angajaților. Angajatorii care poate încă încă Um, ezită în fața adoptării unor măsuri obligatorii din acest, uh, în acest sens, ar trebui uh, mai întâi de toate să se gândească la condițiile în care uh, le uh, în care lucrează angajații lor uh, la negru. Uh, trebuie să-i atragem pe angajatori de partea noastră pentru a le arăta cât se poate de clar că, în primul și în primul rând, trebuie să se gândească la condițiile de muncă ale uh, angajaților care nu pot fi garantate decât prin munca legală actorii uh, sociali trebuie să și angajatorii în, esen, în uh, principal trebuie să fie cât se poate de activi în această uh, platformă și de asemenea instituțiile europene trebuie să aibă un cuvânt de spus în discuții. Mulțumesc! Mulțumim! Îi dăm acum cuvântul doamnei Romana Toci de la PP. Short question, if possible. Pe scurt, dacă vă puteți, vă rugăm, ne-a rămas puțin timp. De fapt, ar fi urmare un scurt comentariu. Mulțumesc, dragi colegi, de asemenea, pentru oportunitatea de a vă împărtăși uh, câteva impresii. Bineînțeles, uh, salut și eu toate aceste obiective scăderea ratei muncii nedeclarate. Dar trebuie să vedem și care sunt aceste posibilități care ne-ar putea conduce către această situație. Deci, bineînțeles, aceste instrumente, schimbul de date, de bune practici între țările membre. Și pe lângă toate acestea, mi se pare totuși că uh, nu trebuie să uităm uh, următorul lucru, dacă ne dorim uh, să, obț- să obținem succes cu această inițiativă. În primul rând, trebuie să dispunem într-adevăr de o definiție precisă a uh, muncii nedeclarate. Altfel, uh, cred că obiectivul va rămâne mereu uh, neatins. Totodată trebuie să ne punem și întrebarea care sunt motivele existenței acestei munci nedeclarate. Motivele pot fi diferite de într o regiune la alta. Și totuși, probabil că, într-adevăr, în multe dintre țările membre, motivul principal este legat de uh, taxarea excesivă a muncii. Iată deci, dacă vrem să fim coerenți, ar trebui să putem uh, propune și mijloace de uh, prevenție a acestor uh, motive care au condus la existența acestei forme de muncă. În concluzie, uh, mă alătur ideilor exprimate în acest document și mă refer aici la ideea care spune că persoanele care au un loc de muncă, care sunt uh, salariate, nu își doresc neapărat cu orice preț să uh, treacă la un regim independent pentru a scăpa de uh, o parte din taxare. ci trebuie să regândim că poate mai degrabă condițiile generale fiscale de taxare într-o țară îi împing pe angajatori să, la rândul lor, să-i forțeze pe uh, lucrători să migreze spre un statut fiscal mai avantajos. Mulțumesc! Mulțumim, doamna, Arkin, doamna McIntyre. În primul rând, trebuie să vă mulțumesc și eu pentru prezentările de astăzi mulțumim și raportorului. Sunt destul de mulțumită de uh, evoluția acestui raport. Da, mi se pare un lucru bun că ne îndreptăm spre acest schimb de bune practici și spre stabilirea unui înțeles comun a conceptelor. În ce privește această definiție precisă, este deja prezentă, deci, în propunerea comisiei orice uh, activitate legală, la nivel profesional, care nu este declarată. Deci nu ne referim aici la nimic ilegal. Vorbim despre activități legale, însă nedeclarate. Efecte negative sunt grave, afectează toate statele membre, Și aceste efecte negative nu doar că afectează sistemele fiscale, sociale fiecare stat, eh, stat membru, dar dăunează și pieței comune și eh, regimului de concurență liber. Și de, tocmai de aceea, când vedem că fiecare stat are o situație un pic diferită, cred că nu vom găsi o soluție unică care să se aplice peste tot și trebuie să spun că vin aici ca reprezentant a regiunii West Midlands în Regatul Unit și bineînțeles că trebuie să demonstrez alegătorilor mei că vom obține un instrument convenabil care să merite banii pe care am investit în UE. Da, am s-a părut foarte interesantă și intervenția de la Business Europe, care spunea că ar trebui să fie mai puțin costisitor să fii un operator economic înregistrat. Și revine la un punct care l-am mai menționat. Comisia, în unele țări, ca să te declari ca operator economic, îți ia 4 zile, în altele îți ia 40 de zile. Deci ceva nu e în regulă aici. Bineînțeles, ă, legea trebuie să fie aplicată, verificată, respectată, dar cred că avem nevoie totuși și de reguli bune, mai bune, în așa fel încât ă, cetățenii să, cetățenilor să le vină mai ușor să-și desfășoare activitățile în mod legal. Să știți că, da, suntem uh, și noi foarte de acord să, uh, mai degrabă să favorizăm uh, participarea pe bază de voluntariat și nu la modul obligatoriu pentru statele membre. Iana Atum, de la ALDE, dacă este în sală, în calitate de raportor din umbră, E bine, în acest caz dăm cuvântul uh, lui Tiziana Beghin de la EFDD. Dați-mi voie să mă refer imediat la uh, această chestiune pe fond. Da, știm că această cauză de luptă împotriva muncii uh, informale este foarte importantă, chiar și în propria mea țară. Uh, vorbim despre economia gri foarte dezvoltată în UE. Dar problema pe care ne punem este, vorbim mai despre măsura oare cea mai bună de combatere a acestui fenomen? Într-adevăr, situația este atât de diferită de la o țară la alta și atunci ne punem întrebarea, care este valoarea adăugată a unei astfel de platforme? Unde ar fi beneficiul direct uh, oferit concetățenilor noștri? Pentru că dacă tot facem niște eforturi, trebuie să obținem și rezultate în mod proporțional. Deci mă adresam aici Comisiei. Care va fi frecvența reuniunilor uh, celor care vor lucra la această platformă? Uh, la ce nivel trebuie să fie orientate în statele membre eforturile? Uh, care va fi statutul societății civile? Va putea participa sau va fi menținută la statutul de observator? Iată încă o serie de întrebări pentru comisie la care trebuie să găsim o soluție concretă. Mulțumesc. It's a shadow from the Greens here, uh, rank... Dacă raportorul de număr din partea verzilor este Terry Rentke. Da, bună ziua, mulțumesc. Mulțumesc uh, tuturor intervențiilor. Ni se pare și nouă că este un lucru foarte important să uh, începem un șantier pe această temă a muncii nedeclarate. Și uh, credem noi că ceea ce poate face uh, UE în acest cadru este să aibă rolul de coordonare a lucrărilor, în așa fel încât uh, uh, instrumentele posibile la nivel de UE să poată fi, uh, se poate crea efecte pozitive pentru toate statele membre. Cred, de asemenea, că multe puncte importante au fost deja discutate, subliniate. Voi menționa doar unul. Cred că trebuie să avem mare grijă să nu uh, luăm pretextul uh, Uh, lupte împotriva muncii nedeclarate pentru a uh, ocaziona o scădere a standardelor de calitate în domeniul legislației muncii. Mă gândesc, bineînțeles, la cel, mai ales la cele uh, țări care se confruntă cu o situație dificilă în vreme ce poate în alte țări cu o situație mai bună, acest efect de risc ar fi mai mic. Deci trebuie să fim foarte clari pe măsură ce avansăm cu acest dosar, să nu uh, ne îndreptăm în această direcție. Și încă ceva care s-a mai spus deja la început, dar pe scurt, uh, să nu uităm că și ultimii ani de criză au avut un, un, un efect uh, particular asupra acestei tendințe a lucrului, uh, a muncii nedeclarate. Și încă o întrebare care a fost uh, deja menționată. Să nu uităm că de cele mai multe ori persoanele vulnerabile sunt cele mai afectate de uh, prezența muncii nedeclarate. De aceea trebuie să ne întrebăm nu doar cum putem împiedica fenomenul, dar cum și cum putem oferi o protecție acestor grupuri defavorizate. Mulțumesc! Repet întrebarea, dacă a mai rămas un raportor din umbră care uh, nu s-a exprimat, dacă nu, va trebui să ne oprim. Și cred că doamna Gwyn de la Comisie va avea nevoie de cel puțin 2-3 minute ca să răspundă. Deci, deci dacă puteți să fiți cât mai uh, concisă Da, aveți dreptate. Nu voi putea răspunde la toate întrebările. Da, evident că cu mare bucurie vă voi transmite răspunsuri mai detaliate uh, fiecărui parlamentar care ne-a adresat o întrebare. Deci, deocamdată, după cum știți, noi am adus această propunere, dar acum uh, uh, Consiliul vine cu propria sa abordare. Avem acum deci și acest impuls de când, care dat, a fost oferit de președinția italiană în ultimele săptămâni. Deci, ce putem spune, suntem nerăbdători să începem lucru cu raportorii și sperăm deci să începem reuniunile încă din 2015. Rămâne acum de văzut cum se desfășoară colaborarea cu Consiliul și în cadrul uh, dialogului tripartit. Să mă refer totuși la această chestiune a definiției precise a conceptului. Această definiție face parte din uh, discuția generală. Noi am propus un punct de plecare, o definiție inițială, care viza mai ales uh, departajarea acelor fenomene la care ne nu ne referim la activități ilegale, trafic de droguri, uh, etc. Chiar dacă e adevărat că uneori anumite forme de uh, muncă nedeclarată pot fi, se pot fi și asociate cu activități ilegale. În orice caz, noi suntem în continuare dispuși să lucrăm cu statele membre. Suntem absolut conștienți că există situații diferite, cadre legislative diferite în fiecare stat membru. Deci, bineînțeles, suntem foarte deschiși acestei cooperări cu experții uh, fiecărui stat membru. În ce ne privește, um, ca abordare generală, credem că ar fi nevoie de participarea tuturor statelor membre. Asta o spunem pe baza experienței pe care o avem în diferite dosare până acum. Însă, um, asta nu ar împiedica ca prioritățile platformei să fie definite de către grupul de lucru în sine și că eventual Uh, poate anumite proiecte, anumite activități să fie inițiate, implementate de către un grup de state membre înainte de a fi aplicate uh, întregii UE. Iar în ce privește obiectivele inițiativei au fost menționate în cadrul propunerii și anume o mai bună aplicare a legislației naționale și uh, europene, o mai bună calitate a locurilor de muncă, o mai bună integrare pe piața de muncă și prin aceste trei mari obiective se dorea, bineînțeles, îmbunătățirea cooperării dintre statele membre, îmbunătățirea capacităților tehnice de a face față aspectelor transnaționale care există în muncă nedeclarată, de asemenea, am vizat și un alt obiectiv, și anume uh, sensibilizarea, crearea unui sentiment că este nevoie de acțiune urgentă. Deci, iată, pe scurt, uh, ce pot răspunde pentru moment. Mulțumesc. Thank you for, uh... Mulțumesc pentru această intervenție. Nu cred că mai avem timp la dispoziție, pentru că avem interpretare doar până la 12 și jumătate. Deci, cred că va trebui să vă mulțumesc acum pentru că ați participat la această ședință. Vă mulțumesc pentru toate întrebările pe care le-ați pus. Deși știu că sunt membrii acestei comisii care n-au avut ocazia să intervină, să-și pună întrebările pe care doreau să le adreseze, pentru că eram atât de mulți care doream să vedem care este punctul dumneavoastră de vedere asupra muncii nedeclarate. Și, după cum știți foarte bine, munca noastră va continua aici la Parlament, astfel încât să putem prezenta un raport pe această temă. Vă mulțumesc tuturor, mulțumesc tuturor invitațiilor noștri de astăzi și mulțumesc tuturor participanților pentru întrebările pe care le-ați adresat. Și îmi pare rău că nu toată lumea a putut interveni. Vom continua mai târziu, în această masă, la orele 15, cu dezbaterea noastră și fără invitați de data aceasta. Vă mulțumesc!